da. da. Gata. Funcționează interpretarea. C'est bon? Parfait. Alors. Bun. Doamna președinte, bună dimineața. Bine ați venit. Vă propunem să trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi. Vom da cuvântul direct domnului uh, Eric Albert, fondatorul Institutului francez pentru combaterea stresului, cu privire la stresul la locul de muncă, dimensiunea individuală și cea colectivă. Un schimb de opinii pe care l-am uh, organizat în cadrul examinării uh, strategiei uh, revizuirii la mijlocul perioadei, în ce scuze, a strategiei europene privind sănătatea și securitatea în muncă. Raportul doamnei Deli. Domnule Albert, mulțumesc, doamnă președintă. Voilà. Euh, je, je vais juste essayer de montrer que... Voi încerca să arăt că, dincolo de problema stresului, subiectul uh, principal cu care ne confruntăm astăzi în cadrul întreprinderilor, este un subiect de uh, relație față de muncă. Stresul poate fi numai uh, uh, ceva care ascunde, de fapt, o problemă în relațiile de muncă. În fața venerabilei dumneavoastră instituții, dacă îmi permiteți, aș dori să vă atrag atenția asupra faptului că stresul este un subiect care este esențialmente ideologic. De ce? pentru că se află la confluența între constrângeri, o întreagă serie de constrângeri, ca de exemplu uh, întârzierea mea astăzi, un factor de stres foarte important, uh, a fost o problemă cu circulația, deci tot felul de constrângeri care decurg din viața noastră de zi cu zi și apoi avem modul în care ne gestionăm stresul. Și acest lucru este un aspect individual atitudinea individului față de constrângere. Așadar, totul este constrângere și constrângerile trebuie reduse. Și mă întreb de altfel ce face primăria Bruselului pentru a îmbunătăți circulația pentru a fi mai ușor să ajungem la Parlament dimineața. Așadar, trebuie reduse constrângerile și oricare ar fi constrângerile, Anumite persoane se adaptează mai bine, altele mai puțin bine, așadar este vorba despre o atitudine individuală. Și astfel avem o versiune liberală a stresului. Așadar, în spatele stresului avem de a face cu o conotație ideologică, întotdeauna. De aceea, este unul din subiectele pe care s-au făcut uh, progrese foarte lente în ultimii ani, pentru că de fiecare dată am avut fie perspectiva individuală, fie perspectiva constrângerilor, deci iată o, o confruntare între teza de stânga, între ghilimele, a constrângerii și teza liberală, între ghilimele, a individului. Voi încerca să vă arăt care sunt punctele centrale din din perspectiva mea în uh, domeniul stresului și anume dimensiunea sa multidimensională. Vedeți uh, pe slide uh, mai multe coloane. Aveți întâi factorii de prezicere, factorii um, care determină, care sunt de fapt acei parametri care pot prezice o situație de stres la nivel individual. Printre acești factori veți regăsi datele sociale și demografice, precum și datele economice, dacă este vorba despre o femeie cu venituri reduse um, și cu uh, copii, fără a fi uh, căsătorită, o familie monoparentală, așadar, veți avea un factor economic esențial. De asemenea, există și parametrii genetici. Fiecare dintre noi avem o moștenire genetică care ne predispune la mai mult sau mai puțin stres. E vorba de acea um, personalitate, de, de, caract, de caracterul nostru. Și apoi avem factorul evenimentelor uh, din propria noastră viață. Uh, ne putem confrunta cu boala copilului nostru, o problemă cu soțul, soția și acestea vor determina mai mult sau mai puțin stres. Caracteristica acestor factori este că nu putem să-i influențăm. Sunt factori pe care îi suportăm, așadar o parte din stres scapă oricărei, oricărui control din partea noastră. Și apoi avem, bineînțeles, toată partea legată de stresul profesional, la care voi reveni pentru că este cel mai important pentru noi, și apoi o parte care se referă la condițiile de viață, la stilul nostru de viață, dacă facem sport, dacă avem uh, prieteni, dacă dormim bine noaptea, dacă avem o alimentație corectă. Așadar, acești factori sunt uh, factori care depind de noi. Condițiile profesionale și condițiile de viață sunt factori asupra cărora putem avea o acțiune individuală și colectivă. Și, în cele din urmă, avem și uh, tranzacția, ceea ce uh, anglosaxonii numesc coping, și anume modul în care facem față stresului. Uh, Uh, iarăși un factor important uh, determinat de modul în care evaluezi situația, pentru că voi avea o atitudine subiectivă și în urma evaluării situației, modul în care îmi voi gestiona, gestiona emoțiile, pentru că ceea ce contează în acest stres, ceea ce este determinant, sunt emoțiile. Și studiile au arătat că dacă ne bucurăm de un sprijin social de calitate, capacitatea noastră personală de a absorbi stresul va fi foarte importantă. Ca urmare, sprijinul social este foarte important, mai ales în uh, cazul um, relațiilor de muncă. Stresul reprezintă un factor de risc pentru sănătate. Știți că stresul nu este considerat astăzi ca o boală, ci ca un factor de risc. Ca și colesterolul, avem cu toții colesterol, însă dacă avem un nivel crescut de colesterol, vom prezenta riscuri și acest lucru nu va constitui neapărat o boală în sine, ci un factor de risc pentru sănătatea noastră cu consecințe pe care le cunoaștem foarte bine. Uh, așadar, există riscul declanșării mai multor boli ca drept consecință a stresului. Și acum, în ceea ce privește stresul profesional, trebuie să evaluăm consecințele la nivel individual uh, și anume în ce măsură suntem stresați, mult, puțin. Apoi să vedem factorii de stres, factorii care prezic apariția stresului și să facem o corelare între factorii stresului și starea în care se află persoana. Așadar, vedeți, prin definiție că avem de a face cu un model greșit, pentru că în cadrul vieții noastre profesionale nu putem măsura niște parametri care sunt exteriori și care au totuși o influență foarte importantă stadiului de stres în care se află individul. Așadar, este foarte important să măsurăm stresul, dar este foarte important să măsurăm exact starea în care se află persoana respectivă, um, care sunt factorii care influențează starea și ce putem face în acest sens. Însă, în momentul în care măsurăm stresul la locul de muncă, deducem că munca este cea care stresează individul. Și voi dezvolta aceste aspecte. Și voi încerca să insist pe câteva aspecte esențiale din punct de vedere al stresului. Stresul uh, reprezintă costul de costul adaptării la constrângeri. Așadar, avem aici o noțiune de adaptabilitate. Ce este stresul? Care sunt costurile pentru mine? Ce trebuie să fac? Adică, ce, ce, ce resimt în momentul în care trebuie să mă adaptez la o situație nouă, la o situație care ridică, ridică constrângeri pentru mine. Această problemă a adaptabilității este un subiect, nu numai profesional, ci un subiect mai larg de viață, care ne privește pe toți și care este direct legat de antrenamentul pe care îl avem la nivel personal de a ne adapta. Deci adaptabilitatea este ca un mușchi. În momentul în care nu ne mai adaptăm și oamenii nu mai sunt stimulați pentru a se putea adapta, ce se întâmplă? Își pierd capacitatea de adaptare. Ce înseamnă asta? Înseamnă că într-o companie unde Uh, angajații sunt lăsați uh, liniștiți, uh, nu sunt stresați deloc, li se spune continuați cum faceți acum, nu schimbați nimic. Ei bine, timp de ani în șir, persoanele respective și-au pierdut orice capacitate de adaptare și orice stres, oricât de mic, devine un eveniment considerabil și, une, și le va cere un efort considerabil pentru a se adapta. Așadar, absența oricărui stres într-o companie ar fi, de fapt, uh, un uh, model uh, asemănător stării în care ești când ești la pensie, când nu trebuie să, mai, să te mai adaptezi la nimic, când nu ai niciun fel de stres, ca urmare treptat își pierzi, îți pierzi capacitatea de adaptare și în momentul în care ți se întâmplă asta, te vei simți foarte rapid destabilizat în fața oricărui eveniment. Insist și asupra faptului că stresul este un fenomen total subiectiv. Asta nu înseamnă că nu îl putem măsura, dar stresul nu reprezintă constrângerea, ci modul în care eu percep constrângerea. Și această percepție este de natură emoțională. Ce este stresul? O, un echilibru între percepția mea asupra constrângerii și percepția mea asupra propriei mei, mele capacități de a acționa. Așadar, în uh, E vorba de o tranzacție care se întâmplă în cazul fiecăruia dintre noi. Ne vom întreba dacă avem capacitatea de a, adap- de a ne adapta la constrângerea pe care o suportăm. Ce se întâmplă la locul de muncă? Ei bine, prin intermediul unor fenomene pe care le voi descrie imediat, s-a eliminat uh, percepția pe care o pot avea salariații asupra capacităților de a acționa. Asta în anumite întreprinderi. Și anume, angajații au fost puși într-o relație de victimizare față de raportul pe care l-au față de muncă și cu cât se simt mai victimizați, cu atât stresul se amplifică. Așadar, suntem într-un cerc vicios unde o persoană care are sentimentul că este victimă a sistemului, că nu are nicio uh, posibilitate de acțiune, ei bine, respectiva persoană va avea o percepție a stresului mult mai mare, pentru că stresul înseamnă, de fapt, întrebarea, sunt capabil să acționez în fața acestei constrângeri? Ca urmare, avem un efect sistemic al acestei victimizări și o amplificare a stresului. Ceea ce ne conduce la problema relației uh, cu uh, munca, raportului față de muncă. Așadar, în întreprinderile, fie că sunt ele internaționale sau naționale, putem vedea modul în care degradarea relațiilor cu munca, a raportului față de muncă, s-a amplificat și din partea salariaților și din partea întreprinderii. Ce s-a întâmplat? Faptul că există o conducere și un acționariat care funcționează numai pe baza intereselor pe termen scurt și pe baza ideii de profit, un profit care trebuie să existe pe termen foarte scurt, ei bine, acest lucru a dus la o victimizare a angajaților și ultimele studii făcute asupra relațiilor dintre angajați și întreprindere, ne dăm seama că 65% și sunt date din Franța, 65% din angajați consideră că interesele lor sunt diferite de interesele conducerii companiei în care lucrează. Asta înseamnă că în momentul în care conducerea ia o decizie, angajații vor considera că acea decizie a fost luată pentru propriile interese ale conducerii și nu pentru interesele întreprinderii companiei. Și de aici un sentiment de victimizare foarte puternic. Mă consider victimă a unui sistem financiar în care nu am nicio uh, marjă de manevră și pe care trebuie să-l suport. Al doilea punct foarte important, modul în care au evoluat organizațiile. Astăzi, punctele forte ale acestor măsuri sunt uh, următoarele și o să prezint numai câteva dintre ele, trei. Prima, performanța a fost individualizată și asta foarte mult. Adică s-a insistat foarte mult că în evaluarea angajaților, ceea ce contează cel mai mult nu este munca de echipă, ci munca individuală, ceea ce a avut drept consecință izolarea individului în întreprindere. Și aici ajungem la un subiect foarte important, uh, mai ales în anumite țări, și anume subiectul calității dialogului social. Și anume, eu personal nu mă mai regăsesc într-un colectiv, ci numai la nivel individual. Ca urmare, dialogul social este un dialog care nu mă privește. Singurul lucru care mă privește este relația mea cu întreprinderea, poziția mea în fața întreprinderii, ceea ce uh, a avut un impact nu numai asupra performanței, ci și asupra uh, Uh, unei relații foarte dezechilibrate între individ și întreprindere care se regăsește singur în fața întreprinderii. De unde și <clears throat> un alt punct foarte important care a fost dezvoltat în cadrul întreprinderilor, noțiunea de proces. Și care mm, în Franța a dus la drame ca de exemplu cazurile de sinucideri care au avut loc în urma stresului de la locul de muncă. Ce sunt aceste procese? Sunt niște reguli uh, care sunt impuse tuturor angajaților și care au înlocuit managementul. Nimeni nu are niciun fel de marjă de manevră, totul a fost decis dinainte în aceste proceduri, în aceste procese. Chiar și managerii devin niște simpli executanți. Și când o companie este formată numai din executanți, uh, această impresie de victimizare și de lipsă de marjă de manevră este accentuată și mai mult și, bineînțeles, acest lucru duce și la creșterea percepției stresului. Așadar, individualismul a dus la eliminarea sprijinului social, care, vă spuneam mai devreme, este unul din uh, elementele care permite absorpția stresului. Și ce înseamnă acest sprijin social? Cui mă pot adresa atunci când am nevoie să vorbesc despre ceva, să, când am nevoie de ajutor, când am nevoie să discut uh, Așadar, dacă toate funcțiile au fost uh, uh, supuse unor proceduri, uh, dacă a fost impus acel line management despre care auziți, acel lean management, îmi cer scuze, despre care ați auzit, care este bazat pe proceduri, proceduri care spun în mod exhaustiv tot ce trebuie să faceți și nu mai aveți nimic nu mai puteți scăpa deloc din aceste, din aceste proceduri. Și nu există supapele care înainte permiteau uh, angajaților să funcționeze în cadrul întreprinderii. de unde decalajul între așteptările uh, de progres pe care le au angajații într-o întreprindere și astăzi avansarea, progresul nu se mai face uh, în mod ierarhic, ci se face uh, în mod orizontal. Și așteptările angajaților. Următorul slide. Euh, euh, Acum, ca să vă dau câteva piste de gândire. Eu cred că nu putem spune că stresul este un fenomen decât în măsura în care îl putem măsura. Și dacă trebuie să măsurăm stresul, asta înseamnă că trebuie să cuantificăm starea de stres, nivelul de stres al populației în momentul în care se află la locul de muncă. Acest indicator mi se pare deosebit de important pentru că ne va da o idee foarte clară despre felul în care se simt oamenii la locul de muncă. S-a făcut această uh, uh acest transfer de la uh, percepția subiectivă la uh, o percepție obiectivă. De la partea care ține de fizic la partea care ține de psihic. Și tot timpul vorbim despre împingerea uh, până dincolo de limită a rezistenței la stres. De aceea consider că trebuie neapărat să măsurăm nivelul de stres. Și trebuie să facem distinția între ce ține de stresul individual, care trebuie evaluat ca atare, fără să uh, luăm în calcul modificarea tuturor constrângerilor. Și apoi, cealaltă parte de stres este cea indusă de viața la locul de muncă și care este strâns legată de constrângeri. Într-o întreprindere, întotdeauna există o parte dintre angajați care uh, nu se simt bine și cealaltă parte care se simte excelent. De asemenea, o parte dintre angajați care sunt eficienți și alții care sunt ineficienți. Bineînțeles că această evaluare a stresului este binevenită pentru acea, acei angajați care nu sunt eficienți, care nu se simt bine. Atunci când există tensiuni la locul de muncă. Și având în vedere noile modele de funcționare, mai ales uh, uh, cele legate strict de finanțare, ar fi nevoie de o schimbare de mentalitate pentru ca, de exemplu, să nu mai fie posibile anumite manevre. De exemplu, ar fi bine să interzicem răscumpărarea de acțiuni de către o întreprindere pentru că atunci toți angajații înțeleg că este o politică pe termen scurt, o politică care favorizează pe acționari și nu pe angajați. Și că scopul este de a-i uh, îmbogăți pe patroni și pe acționari, cum spuneam, în detrimentul întreprinderii și a angajaților acesteia. Prin urmare, ei se simt și mai mult victimizați și suferă și mai mult de stres. Salariile patronilor, managerilor este o altă sursă mare de stres despre care s-a discutat foarte mult pentru că întotdeauna există acest decalaj enorm între uh, cei care sunt cei mai bine plătiți într-o întreprindere și uh, cei de la uh, baza piramidei. Apoi, există această politică fiscală care favorizează uh, acest nou model din întreprindere despre care vă vorbeam uh, și tendințele de a uh, avantaja mai mult patronatul și acționarii decât pe uh, angajați. Ce se poate face? Ar trebui să restructurăm uh, mediul în care uh, acționează fiecare angajat. Și astfel vom schimba și atmosfera la locul de muncă. E adevărat că carierele evoluează mult mai repede acum și ar trebui să existe un bilanț de carieră efectuat uh, în, la un interval mult mai scurt. Apoi, ne dăm seama că de multe ori oamenii obosesc mult la locul de muncă, tocmai pentru că muncesc o perioadă mult mai mare din viața lor și ar fi bine dacă uneori am putea să ne luăm o perioadă de pauză, de șase luni, de un an, o perioadă sabatică. S-a constatat și faptul că la sfârșitul unei cariere, dacă am putut să profităm de aceste momente de pauză, suntem mai productivi. Dar dacă nu le-am avut, din potrivă, suntem mai puțin productivi. De aceea și sfârșitul carierelor ar trebui să fie gestionat altfel, pentru că atunci când putem să fim mai productivi la sfârșitul carierei, este și în interesul întreprinderilor și ne-am putea gândi la o politică de remunerare diferită. Nu trebuie să avem o viziune simplistă, nu trebuie să ne ascundem după deget, nu trebuie să avem senzația că stresul este o noțiune recentă. Totuși, discuțiile despre stres la locul de muncă <clears throat> nu sunt foarte vechi pentru că în continuare nu există, ca să spun așa, uh, o filieră specializată în universitățile din Europa. Nu există o catedră dedicată acestui subiect, deci nu dispunem de suficiente date, de suficiente studii. Iată ce aveam de spus. Vă mulțumesc frumos pentru atenție. Doamna președintă, vă mulțumesc. Ieri am avut o discuție cu directorul general al uh, Direcției Ocupare la Comisia Europeană și el ne spunea cât este de important să avem indicatori, date fiabile despre felul în care funcționează uh, relațiile între angajat și angajator și apoi ne spunea uh, cât de mare este um, influența relațiilor de tip economic și fiscal asupra evoluției acestor relații. Dau cuvântul acum doamnei raportor. Cred că astăzi când vorbim despre stres, trebuie să analizăm factorii situațiilor de stres. Și cred că ceea ce lipsește, într-adevăr, este modul în care acționăm pentru a preveni, pentru a elimina sau a micșora situațiile de stres. Deci politica de prevenție, mi se pare că nu ați insistat asupra ei și v-aș ruga să reveniți la acest subiect. Stresul este considerat, pe de altă parte, un element de penibilitate și, așa cum ați spus în prezentare, trebuie să ținem seama de modul în care munca este organizată. Managementul s-a schimbat uh, total și astăzi avem moduri care sunt impuse fără un dialog social uh, care să se realizeze la nivelul partenerilor sociali. Aș vrea să mai amintesc și că o cantitate mare de stres poate să aibă o influență negativă și la nivel individual și la nivel colectiv. Dumneavoastră vorbeați de catedre universitare unde să se discute problema stresului, dar eu cred că trebuie să mergem mai departe și trebuie să îi pregătim pe viitorii manageri în marile școli, în marile universități, asupra problemei stresului, asupra problemelor ridicate de muncă și astăzi începem într-adevăr să reflectăm la o astfel de formare pentru viitorii manageri. Uh, aceștia sunt cei care ar trebui să ia uh, în considerare această problematică și să se pregătească în acest sens. Am trei întrebări, pentru că tocmai lucrăm asupra strategiei europene. Aș vrea să știu ce credeți dumneavoastră, stresul la locul de muncă astăzi este suficient luat în considerare la nivelul politicilor europene. Considerați că uh, introducerea uh, acordului partenerilor sociali are un rol asupra stresului, ce am făcut bine, ce am făcut prost, ce a mers, ce nu a mers. Și, în sfârșit, credeți că legislația poate avea un impact pozitiv asupra modului în care percepem impactul stresului la locul de muncă? Credeți că trebuie să creăm o directivă asupra stresului la, locul, la locul de muncă inspirat din acordul european? Uh, Uh, încheiat de partenerii sociali? Credeți că, într-adevăr, acest acord funcționează? Și, încă o dată, credeți că avem nevoie de o directivă asupra stresului la locul de muncă? Dumneavoastră, ca expert, susțineți acest punct de vedere? Pentru că eu cred asta stresul o să crească pentru că suntem presați de timp. Colegii care intervin uh, îi rog să își definească bine intervențiile. Acum dom, am, câțiva colegi deja și-au anunțat intenția de a interveni. Mai sunt și alții? Nu. Deci închid lista și dau cuvântul domnului Thomas Mann. Mulțumesc, doamnă președintă. Sunt foarte mulțumit că am auzit aici multe concluzii ale unor uh, cercetări care au fost făcute. Domnul Albert uh, a întâlnit probabil mulți, multe persoane care, cu, din, în pofida stresului, se simt foarte bine. Este vorba de asistenții noștri. Uh, sunt persoane care au ca patron deputații care vin aici să lucreze în fiecare zi într-o stare de spirit pozitiv, asistenți care veghează ca uh, patronul lor să trăiască și el într-un uh, mediu care se schimbă și așa mai departe. Deci uh, ne face plăcere să vedem și să constatăm modul în care acești asistenți își gestionează stresul. Ehm, am tras multe concluzii la nivelul personal și cel mai bun, bună metodă de a aborda stresul este că trebuie să știm să ne apreciem propriile capacități. Înainte de toate, trebuie să ne cunoaștem foarte bine și una din cele mai bune metode de a gestiona stresul este o discuție anuală cu proprii săi salariați dacă ai această experiență într-o întreprindere, la început oamenii se tem de această discuție. Dar dacă ai posibilitatea să auzi ceea ce ceilalți uh, gândesc despre tine, atunci uh, poți să cunoști mai bine modul în care ceilalți ne percep și uneori ne dăm seama că evoluția celorlalți nu corespunde cu imaginea pe care o avem despre noi înșine uneori ne înșelăm uh, um, 100% asupra modului în care suntem percepuți de ceilalți. Deci a se lăsa evaluat de ceilalți este foarte important, foarte important. Eu lucrez în publicitate și cred că pentru ca creativitatea să nască este necesar să lucrezi în grup pentru că în grup aveai posibilitatea să lucrezi în colectiv și să-i spui celuilalt exact ceea ce crezi. Deci poți să spui uneori, ieșim dintr-un tipar clasic și uh, Uh, de exemplu, să petrecem un weekend împreună. Uneori noi am făcut uh, chiar mai mult, uh, am reflectat împreună la un model nou ca să ieșim din cotidian și cred că asta este o măsură antistres foarte bună la nivelul unor întreprinderi. Deci ieși din simpla problematica mediului care să fie agreabil și plăcut, Uh, da, și să mergem, de exemplu, mai departe, aducând natura în interiorul uh, birourilor. Am creat apoi uh, și o persoană care să se ocupe de gestionarea stresului, deci o persoană care avea o experiență foarte mare, uneori aceasta a eșuat, e adevărat, pentru că îmi spunea câteodată eu nu am aceeași interpretare ca dumneavoastră asupra stresului, dar trebuie să găsim noi mișloate gestionarea stresului, trebuie să învățăm aceste lucruri, pentru că asta ne permite să facem din stres ceva pozitiv. Doamna Moran, Mulțumesc, doamna președintă. În primul rând, vă mulțumesc că ați organizat această audiere care era foarte interesantă și aș vrea să vă rog să avem documentul, uh, slide-urile pentru această intervenție. Plecând de la ceea ce spunea doamna Deli privind prevenirea stresului, vreau să vă spun, domnule Albert, că deși ați spus că avem nevoie de salariați foarte adaptabili în viața profesională, nu ați vorbit totuși de dimensiunea pregătire. Ori, în pregătirea inițială, cred că ar fi foarte important ca încă de la școală să se dezvolte această facultate de adaptabilitate despre care vorbea domnul Mann, Uh, și care mm, apoi să fie mereu uh, reluată în întreprinderi. Deci încă din copilărie sistemul de educare și de pregătire este foarte uh, mm, fix și îl privează pe copil de această capacitate de a se adapta. Al doilea punct pe care vreau să-l subliniez este acel cunoaște-te pe tine însuți. Uh, domnul Man spunea că privirea celorlalți este foarte importantă pentru a ști exact, uh, pentru a ne cunoaște și pentru a putea să vedem cum suntem percepuri, judecați și mai departe, pentru că asta poate să fie foarte uh, un punct pozitiv pentru noi. Ori, în, ultima, uh, în ultimul timp, uh, s-a, a dispărut și această cunoaștere de sine, dar și privirea celuilalt asupra modului în care noi înșine ne percepem. Deci, cum am putea să ameliorăm această dimensiune? Acum, al, a treia problemă pe care vreau să o ridic, ați arătat faptul că stresul putea să fie stres colectiv și individual și că nu exista o abordare globală. Ori, în dialogul social, putem vedea că la nivelul întreprinderilor a dispărut impactul sindicatelor care la un anumit moment a fost mult mai important și care ar fi putut să fie o pârghie foarte puternică pentru această cunoaștere globală la nivelul întreprinderii. Ori nu suntem oare pe cale de a plăti la nivel individual faptul că această organizare globale, globală în întreprinderi a dispărut? Mulțumesc, spune doamna președintă. Înainte să trecem la stresul ședinței de vot, domnul Thomas Handel. Thomas Mann a descris foarte bine ceea ce se întâmplă la nivelul multor întreprinderi pentru a lupta împotriva stresului de zi cu zi. Este vorba de inițiative lăudabile, dar mă tem totuși că asta nu va fi foarte util pentru ceea ce numesc eu stresul cronic. Din proprie experiență știu că avem un fel de Biblie care este valabilă pentru noua generație de manageri. Uh, titlul ei este că numai paranoiacii vor trăi, vor supraviețui și asta este Biblia gestionarilor de mâine, a managerilor de mâine. Autorul spune acolo că trebuie să creăm o gestionare prin teroare, prin frică pentru că numai asta îi va face pe oameni să fie performanți. Or, eu cred că asta îi va face pe oameni bolnavi cronici. Aș vrea să vă întreb, domnule expert, dacă cunoașteți această tehnică de a face să uh, domnească teroarea, frica într-o întreprindere ca manieră de a gestiona o întreprindere și dacă acest mod de a gestiona nu va face ca mulți oameni să sufere de stres pentru că unele studii spun că la nivelul Europei 50 de milioane de eh, oameni suferă de, eh, de, de stres și de tulburări care sunt eh, consecvente stresului. Deci, în cadrul reformei directivei, poate că am avea un argument care să ne permită să acționăm. Apoi, un lucru care a fost uh, uitat sau uh, aruncat, lăsat deoparte. La Siemens, de exemplu, uh, se spune că cei care plătesc salariile la Siemens sunt clienții. Deci, practic, gestionarea întreprinderii este aruncată pe umerii unor persoane care nu sunt Uh, uh, în măsură să ia măsuri legate de gestionarea unei întreprinderi și asta este creator de stres. Ați verificat acest lucru în nivelul, la nivelul studiilor dumneavoastră? Mulțum, mulțumesc, domnul Sărcas, acum. Bun. Gracias. Alex. Sí, eh, con brevedad, primero para agradecer, porque ha sido un... Vă mulțumesc, domnule președinte. Am să fiu succint. Vreau să-i mulțumesc domnului Albert pentru că prezentarea sa a fost interesantă, dar aș vrea să îmi explice ceva. Este evident că impactul stresului asupra evoluției carierei unui individ este foarte mare. Nu poți să nu ai niciun fel de stres la locul de muncă. E de la sine înțeles. Dar cuid de stresul pe care îl suportă cei care în fiecare zi uh, fac exact aceleași gesturi, care au o muncă deosebit de repetitivă și asta timp de ani de zile. Eu cred că și aici există un factor de stres. Ca să nu mai vorbesc de efectele asupra sănătății adaptarea, capacitatea de adaptare a fiecărui angajat uh, are un impact asupra nivelului mai mare sau mai mic de stres. Noi trebuie să-i ajutăm pe oameni să facă față stresului, dar aici e o unealtă cu două tăișuri. Nu credeți că angajatorii se bazează prea mult pe capacitatea angajaților de a se adapta și nu consideră că trebuie să-i ajută. Ar trebui poate să nu uite faptul că suntem ființe umane cu limite și că nu ar trebui să ne se dea tot timpul lucruri din ce în ce mai scut, pentru că nu toți avem capacitatea de a o face. Vă mulțumesc. Dați-mi voie să spun ceva. De fiecare dată când văd listele noastre de vot, sunt stresat. Și când mă uit la felul în care funcționează comisia noastră și la faptul că pentru fiecare raport depunem 500 de amendamente pe puțin, uh, sunt cu atât mai stresat. Întotdeauna, sau cel puțin acest lucru era valabil în urmă cu câteva decenii, Sindicatele erau văzute ca un fel de ultim resort când un angajat nu mai făcea față stresului, nu mai reușea să se descurce în relațiile cu um, angajatorii. Nu știu de ce acum francezii își pun atât de multe întrebări. Sindicatele, chiar și în țările în care înainte aveau foarte multă putere, acum practic au dispărut din X motive. Și eu sper că nu va exista o nouă directivă pentru a lupta împotriva stresului în urma acestei strategii europene. Președinta, în comisia noastră avem uh, opinii foarte diversificate și este bine să fie așa. Îi dau cuvântul invitatului nostru și îl rog să fie cât mai succint cu putință și să încerce să sintetizeze într-un răspuns elementele uh, pe care a dorit să le uh, dea pentru a răspunde la toți colegii. Doamna Karima de Lima a întrebat dacă stresul este suficient de bine luat în considerare. Cum vă spuneam, numai foarte recent stresul a fost luat în considerare anumite evenimente externe au dus la luarea în considerare a stresului, mai ales uh, presiunea din partea opiniei publice. În urma sinuciderilor de la compania de telecomunicații France Telecom, a existat această presiune din partea opiniei publice și s-au făcut studii și anchete despre stresul la locul de muncă. Dar eu cred că totul se face la suprafață, așa, numai de ochii lumii se încheie două, trei acorduri, uh, se iau angajamente, se fac promisiuni, dar nimeni nu-și pune întrebarea care doare. Care dintre angajați nu au capacitatea de adaptare? Care dintre angajați suferă de pe urma constrângerilor uh, din organizarea întreprinderei și din organizarea muncii? Deci ne mulțumim, cum spuneam, cu aceste uh, um, acțiuni de suprafață. Apoi ne putem întreba dacă avem nevoie de o nouă legislație, dacă um, este util să avem o legislație, dar atenție, nu există o soluție universală pentru a face față acestor probleme. Eu personal cred că prin lege, printr-o lege am putea numai să-i obligăm pe toți partenerii implicați să țină cont de stres și să-l măsoare. Atâta timp cât nu măsurăm stresul la, la locul de muncă, înseamnă că nu suntem conștienți de felul în care se simt angajații noștri. Și să existe o scară de măsură, să zic, dacă ai mai puțin de 25 de angajați care au probleme, e foarte bine, dacă ai peste 25, înseamnă că trebuie luate niște măsuri. Și așa cum spune și Thomas Mann, această chestiune a uh, punerii sub semnul întrebării, această chestiune a îndoielii, care nu ar trebui să dispară din ă, mediul întreprinderii, este crucială. În momentul în care nu facem decât să reproducem comportamente pe care le-am avut dintotdeauna, înseamnă că îmbătrânim pur și simplu și nu este bine. Nu, nu are nimic de a face cu vârsta fizică. Poți să te comporți ca un bătrân la 40 de ani și poți să fii foarte activ la 60 sau 70 de ani. Deci această capacitate de a-ți pune tot timpul întrebări despre tine însăți, de a te îndoi de capacitățile tale, este uh, foarte sănătoasă pentru că numai astfel te poți adapta uh, în permanență ceea ce numesc eu îmbătrânirea, este o sursă inevitabilă de stres, pentru că atunci când te complaci în anumite comportamente, în anumite atitudini, orice modificare în mediul tău te uh, dezechilibrează și bineînțeles că îți induce stres. Apoi, s-a vorbit despre formarea copiilor. Știm că la școală se pune accentul pe dezvoltarea intelectuală, ori reușita depinde și de ceea ce numim inteligența emoțională. Dacă este să luăm uh, un exemplu, pentru un copil de 10 ani, ceea ce va reprezenta un factor de succes nu va fi capacitatea intelectuală, ci capacitatea sa emoțională, capacitatea sa de a gestiona stresul. Școala nu te învață într-un nimic cum să gestionezi stresul. Deci eu cred că ne înșelăm pe toată linia în sistemul nostru educa- educațional. Apoi, în ce privește uh, metoda de gestionare prin inducerea fricii la locul de muncă, da, sunt de acord cu dumneavoastră, această uh, metodă de management s-a dezvoltat foarte mult și cu cât o folosim mai mult, cu atât ne transformăm angajatorii în simpli executanți, iar în acele întreprinderi nu mai există valoare adăugată și până la urmă ce obținem? Uh, un angajament față de clienți că prețul final, prețul pentru produsul final va fi scăzut. Dar viitorul Europei nu constă în companii de tip low cost, nu, ci în plus valoare. Și gestionarea prin inducerea fricii nu poate să uh, uh ducă la o schimbare a modelului, pentru că atunci când nu ești decât un executant, ți-e teamă să îți asumi orice fel de risc și atunci nu mai ești uh, um, um, creativ. Apoi, în ce privește penibilitatea la locul de muncă, e adevărat că putem să vorbim despre uh, orar, despre condițiile de transport, despre ergonomie, toate acestea au fost deja studiate și putem să vedem relația dintre ele și nivelul de stres. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Cred că pentru comisia noastră a fost o prezentare interesantă pentru că încă nu am avut ocazia în comisia noastră să discutăm despre felul în care a evoluat structura Uh, întreprinderilor, despre mm, formele moderne de capitalism și despre impactul pe care aceste transformări l-au avut asupra angajaților. Și dacă ne dorim să fim niște uh, le legislatori luminați, avem nevoie și de asemenea prezentări. Cred că Prezentarea dumneavoastră a fost foarte utilă pentru colega noastră și pentru raportul ei. Vă mulțumim frumos! Dragi colegi, am încheiat acest punct de pe ordinea de zi și acum trecem la punctul 12, primul vot, care este raportul domnului Frederic Darden, platforma europeană de combatere a sărăciei și a excluziunii sociale. Văd că lista noastră de vot are 35 de pagini, deci, cum a mai spus cineva, un factor de stres uh, de netăgăduit. Madame Isaya. Thank you, Madam Chair. I would like to that in the minutes of Mulțumesc. Doamnă președinte, aș dori să se noteze în procesul verbal că am primit amendamentele de compromis numai în limba franceză, că ele au fost uh, distribuite numai în limba franceză. Vă rog să se noteze acest lucru în procesul verbal. Da, doamna președinte răspunde. Uh, da, o să, o să notăm. A, nu, în engleză? În engleză ați spus? În orice caz vom nota că nu le-ați, avut, nu le-ați primit în limba dumneavoastră. Perfect. În ceea ce privește titlul, avem un amendament oral al uh, raportorului pentru împotriva abțineri adoptat. 1. Pentru împotriva abțineri se adoptă. Doamna, uh, paragraful alineatul doamnei Timăr împotrivă, abțineri se respinge. 155 dardenice pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Compromisul B, cine este pentru, împotriva, abțineri adoptat. 11 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Putem să mergem în bloc acum 11 la 16. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 1, 5 grupuri pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alineatul 2, 5 grupuri pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 152, cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 162. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 173. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Acum uh, alineatul 2, 175 pentru împotriva abțineri se adoptă. Doi sunt, două amendamente sunt suprimate, 176, 77 sunt respinse. Compromisul de cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Alineatul 4 pentru împotrivă se, a, se respinge. 5 se adoptă după alineatul 4, paragraful 2, Comisia de Buget pentru împotriva abțineri se adoptă. Se adoptă paragraf. Compromisul G. 5 grupe. Amendament oral al raportorului. Cine este pentru? Se adoptă. Alineatul 6. Amendamentul de compromis 6. 5 grupuri. Cine este pentru? Abțineri? Se adoptă. Alineatul 6. 199. Amendamentul 199. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 200 al raportorului. Pentru, împotrivă, se adoptă. Tot la alineatul 6 suntem... Uh, Amendamentul 202 al raportorului pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 203 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 204 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. Titlul alinatului 7, amendament oral pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 7 mi se spune că s-a făcut o modificare deci nu mai avem amendament oral. Așadar, compromisul I. Cinci grupuri, nu, patru grupuri. Așa cum a fost propus inițial. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, amendamentul 208. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 209 caduc. Acum amendamentul de compromis K. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 211 este caduc și ajungem la amendamentul 215 al domnului Boulon. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 216 al domnului Deli. Pentru. Împotrivă. Și 215? Nu? A, doriți o verificare, da? Ca să scădem stresul, o să facem o diversificare. Deschidem votul la 215. Exceptionnellement, j'ai une carte de vot, mais elle ne marche pas. Cartea mea, cartela mea de vot nu merge, spune doamna președinte. Bon, on va annuler et recommencer alors. Annulăm procedura și o luăm de la capăt. Pentru că văd că nu merge echipamentul. Așadar, s-a deschis votul. Pourquoi est-ce que ça, ça s'allume Vous pouvez me dire pourquoi Mon voisin s'allume, c'est quand même...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 aparatul nu vrea să noteze. Președinta propune să votăm din nou prin ridicarea mâinii. Cine este pentru 215? Amendamentul 215. Cine este pentru? Eu v-am spus că aveam dreptate, spune doamna președinte. Cine este împotrivă? Credeți că mai e nevoie să numărăm? Abțineri. Șaptesprezece, douăzeci cinci, doi. Așadar, amendamentul 215 al domnului Boulon nu se adoptă. Îmi pare rău, așa cum am spus. Sper că tehnicienii noștri vor uh, rezolva problema cu aparatele de vot. Vrem să verificăm capacitatea de rezistență la stres, se pare. 216, doamna Karima Deli, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 217 este caduc. Ali, amendatul de compromis M cu amendament oral, nicio opunere, așadar îl supun la vot. Cine este pentru M? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul L. Tot cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și ajungem la amendamentul 217. Cine este pentru? A, nu, 227 se corectează președinta. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 228 al doamnei Figueiredo. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 229. Pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, alinatul 8, 232, doamna Țimăr, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 233, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 234, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 235, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 236. Nu, revenim la 235. Cine este pentru? Împotrivă. Cine este pentru 235? Din nou. Qui est contre? Cine este împotrivă? Cine se abține? 25-22-0. Aveți dreptate. 236 este compatibil. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 237 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 238 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cine este pentru alinetul 17 al Comisiei Cultură? Pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 18. Cultură. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alinatul 9, alinatul de compromis N. Cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Apoi, alinatul 10 al Comisiei Cultură. Pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 20 la aceleași comisii pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 247 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 248 este caduc, 249 do- pentru 249 al doamnei Harkin. 248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 Qui s'abstient Abțineri? 28-17. 28 la 17 se adoptă. 249 al doamnei Harkin pentru. Împotrivă. Abțineri? Facem verificare. Cine este pentru 249? Din nou, cine este pentru 249? Se respinge, da, a fost clar. 250, doamnei Lin, pentru. Împotrivă. Abțineri? Se respinge. 251, pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. 252, pentru. Împotrivă. Abțineri? se adoptă. 253 pentru, împotrivă, țineri, se adoptă.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 Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 10, amendamentul de compromis O. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Alineatul 4 al Comisiei FEM, amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. 15 pentru împotriva abțineri se adoptă. 263 al domnului Pupachis pentru împotrivă, abțineri se adoptă. 264, doamna Țimăr, pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 265, domnul Bulon, două părți, prima parte, fără cuvintele would like to see national legislation mm, can be terminate, terminated. Pentru, cine este pentru text, fără aceste cuvinte. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Cine dorește să se adauge aceste cuvinte pentru? împotrivă, abțineri, se decide adăugarea acestei formule. 266 al raportorului pentru împotriva abțineri se adoptă. 268, domnul Popachis, pentru împotrivă. A, nu e clar. Cine este pentru 268? Împotrivă, abțineri, se adoptă alineatul 11, 269 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul P, susținut de 5 grupuri, cu un amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinetul 5, Comisia Bugete, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 279 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 280 pentru, împotrivă, abțineri, se, adoptă. se respinge. 281 al doamnei Plumb, pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 283 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 284 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 285 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul Q, prezentat de 5 grupuri. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Da, îmi cer, cer scuze, doamna președinte, erau numai patru grupuri și era un amendament oral. Amendamentul 293 al doamnei Țimăr, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 294 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 295 și 296 sunt identice, le supun la vot pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se respinge, dar vom verifica, pentru că ar putea să meargă echipamentele. S-a deschis votul. Pour vérification sur le 295-296. Facem o verificare la 295. Să vedem încă o dată. Se pare că merg aparatele de vot. Iată că avem uh, o nevoie foarte mare de tehnicieni. Sunt 46 uh, de votanți, dar 49 de cartele. Votante. 24 pentru, 25 împotrivă, 0 se adoptă, abțineri se adoptă. 296. Cine este pentru? Contra. Abțineri. Se respinge. 298 pentru. Contra. Abțineri. Se adoptă. pare că a fost o confuzie aici despre 297. Am crezut că se 299. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Compromisul R Mais, euh, monsieur, euh, Domnul Oriș, nu ați făcut parte din acest compromis. El a fost prezentat de patru grupuri cu un amendament oral susținut decât de grupul socialiști democrați liberali. Cine este deci pentru compromisul R? dokument mellette szavazunk, vagy ellene szavazunk, ez egy más. Deci, nu înțeleg dacă votăm pentru sau împotriva compromisului. Asta este o altă problemă, dar este un amendament oral acolo și dacă cineva este împotriva amendamentului oral, asta nu înseamnă că nu, este, că nu face parte din vot. Doamna președintă, supunem la vot compromisul R fără amendamentul oral pentru că vă opuneți amendamentului oral. Je mets donc aux voix. Pun la vot para, alineatul 13, compromisul R, prezentat de patru grupuri, fără amendamentul oral. Cine este pentru compromisul R? Împotrivă? Abțineri? Vom verifica. A votat toată lumea? Se închide votul. 46 pentru, 22 împotrivă, adoptat cu aceeași majoritate. După alineatul 13 ajungem la paragraful 19, Comisia FAM, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cred că se respinge. Vom verifica, fiindcă nu votează toată lumea. Deci este vorba de 268. Se închide votul. 24 pentru, 22 împotrivă, deci este vorba de majoritate. 309, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 14, compromisul S, prezentat de patru grupuri cu un amendament oral. Văd că nu este o opoziție față de amendul oral. Putem să punem la vot pentru, contra, abțineri, se adoptă. Ajungem la 315 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 316 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 317 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 318 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 319 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alineatul 15 11, un amendament caduc pentru împotriva abțineri se respinge 322 pentru împotriva abțineri se respinge compromis T prezentat de 5 grupuri cu amendament oral fără opoziție la amendament oral cine este pentru împotriva abțineri se adoptă 333 cu o cerere de vot separat, prima parte, începutul textului până la și vedem acum restul textului împotrivă, abțineri pentru se respinge, tot alineatul 15, amendament al raportorului pentru împotrivă, abțineri se respinge, 337 pentru împotrivă, abțineri, verificăm. Votul la 337, se deschide votul, se închide votul, 24 pentru, 22 împotrivă 338 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 16, 2 amendamente ca aduce, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se uh, respinge compromisul U prezentat de 5 grupuri cu amendament oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 347, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 348, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. aliniat 17, compromis V, prezentat de 5 grupuri cu un amendament oral, pentru, împotriva abțineri, se adoptă. para, eh, alineatul 17, eh, cultură, se adoptă aceeași eh, amendament se adoptă al Comisiei de Cultură, raportorul și alții 355 pentru împotriva abțineri se adoptă. Raportorul se pronunță pentru toate amendamentele la acest aliniat. Sunteți de acord să votăm în bloc? nu. Amendamentul doamnei Deli, cine este pentru, împotriva, abțineri, verificăm 356. Se deschide votul. A votat toată lumea. Se închide votul. 25 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. 357, Monsieur Le Iaric, uh, se adoptă, 358 pentru împotriva abțineri se adoptă, 360 Ronțuli uh, pentru contra abțineri se adoptă, 362 pentru împotrivă abțineri se adoptă, 361 se adoptă, 369 pentru împotrivă abțineri, se respinge. Cine este pentru? Adopte 364, Madame Harkin et autres, pour... Doamna Harkin, pentru împotriva abțineri se adoptă. 365. Cine este pentru împotriva abțineri se adoptă. Alinatul 18, 366, pentru un amendament de eliminare. Pentru împotrivă, abțineri, se respinge 367 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul W, prezentat de patru grupuri, cu un amendament oral. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Și ajungem la celebrul compromis X, prezentat de patru grupuri cu un amendament oral, că altfel n-ar fi amuzant, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ca urmare, vă anunț că amendamentul 264 este caduc. Și ajungem la amendamentul 379 al doamnei Deli pentru împotrivă abțineri. Verificăm la 379. Să deschis votul. Tout le monde a pu voter. S-a putut uh, vota, votul s-a închis. 19 pentru, 26 împotrivă, nu, se respinge. 380 uh, 381 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Alinatul 19, un amendam, amendamentul 382 pentru, împotrivă... A, nu, este caduc, se cortează doamna președintă. Ajungem la compromisul Y, prezentat de patru grupuri, cu un amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 390 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 391 pentru, împotrivă, abțineri, Vă rog să votați. 391 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 393 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 394 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 395 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 396 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Alinatul 13, Comisia FEM, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Ajungem la referiri. Avem amendamentele 1, 2, 3 care sunt identice pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 5 pentru, Împotrivă. Vă rog să votați la 5 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă 6 al domnului Ovine pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Și avem aici unul fără număr. Domnule Ori. Din câte înțeleg, 1, 2 și 3. De fapt, nu, numai 2 și 3 sunt identice. 1 nu este, 1 este separat. Noi am votat 1, 2 și 3 în bloc și cred că e o problemă, pentru că dacă nu sunt toate identice, aș dori să avem un vot uh, separat pentru, prima, ref, pentru primul amendament. Oui. Il faut les passer séparément. Il faut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 Doamna Harkin explică că domnul Iovine și uh, doamna Harkin au înaintat același amendament și atunci uh, amendamentul 6 ar trebui să uh, fie pentru amândouă. Doamna președintă, uh, poate că sunt niște probleme în versiunile lingvistice. Aș vrea să știu care este diferența între amendamentele 1, 2 și 3. Du- singura diferență este de min- litere minuscule și litere majuscule. Deci nu cred că este o, dif- o, o diferență suficientă pentru a justifica un vot separat. Dar dacă insistați, putem să facem uh, un vot separat. Dar aș vrea să mi se explice. Eh, eu am în față versiunea în franceză, însă autorii acestui amendament eh, probabil că s-au exprimat direct în franceză, deci cred că lucrurile sunt clare. La amendamentul doamnei Harkin înțeleg că a fost o problemă în prezentarea listei noastre de vot și autorii amendamentului 6 sunt domnul Iovine și doamna Harkin. Am dreptate, doamna Harkin? Deci nu trebuie să votăm separat amendamentul domnului Harkin. Domnul Ori. Sunteți de acord? Ok. Ajungem la referirea 4, amendamentul 7 al raportorului. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, uh, amendamentul 8, tot al raportorului, trebuie supus la vot pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 9, care dorește eliminarea referirii 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Apoi, amendamentele 10 și 11 sunt identice. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Referirea 12, amendamentul doamnei Kinga Gânz. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi, uh, amendamentul 13, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Apoi uh, amendamentul 14 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Referirea 24, amendamentul oral al raportorului, care dorește inserarea unei referiri la o rezoluție pentru împotrivă abțineri se adoptă. Uh, referirea 25, amendamentul 15 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Apoi referirea 25, amendamentul 16 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 17, uh, doamne Kinga Gânț, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul oral al raportorului, după referirea 25, uh, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Încă un amendament oral al raportorului, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. cre- credeți că putem vota toate referirile de la Comisia FEM? Da? Supunem uh, referirile 4, 6, 7, 8, 9 și 11 la vot în bloc. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Considerentul A, amendamentul de compromise supus de patru grupuri cu un amendament oral. Cine este pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Apoi, amendamentul de compromis AA, nu știm cine sunt autorii. Este un amendament oral. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Și ajungem la amendamentul 30, acesta este caduc și ajungem la considerentul B. Compromisul BB. Cu un amendament oral, cine este pentru? Împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 40 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul C, amendamentul de compromis CC, prezentat de 5 grupuri cu un amendament oral, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 47 al domnului Iaric este caduc. 48 al doamnei Țimăr, este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 40, 51 al domnului Helmer. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 52. Doamna Figueredo și domnul Iaric. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Vom verifica. Verificare electronică la 52. Mă a voté, le vote clos. A votat toată lumea, votul s-a închis. 23 pentru 22 împotrivă se adoptă. Considerentul D, amendamentul 53 este caduc. Compromisul D de acum, prezentat de 5 grupuri cu un amendament oral. Cine este pentru, împotriva abțineri, se adoptă. Amendamentul 58 uh, al domnului Benamias și alții pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 al raportorului pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 60 al doamnei Lope Fontanie pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Considerăm amendamentul 63 al doamnei Țimăr acum pentru împotriva abțineri. Se... Haideți să verificăm. Verificare electronică la amendamentul 63 la considerentul D. Tout a votat toată lumea. Vot e clos. 18. S-a închis votul. 18 pentru, 27 împotrivă. Se respinge. Supun acum la vot amendamentul 65 al doamnei Țimăr. Cine este pentru? Nu. 64 se corectează președinta. Nu! 65. Aveam dreptate, spune doamna președinte. 65. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Verificăm și la 65. Tout le monde a pu voter sur l'amendement 65 A votat toată lumea la 65. Votul s-a închis. 18 pentru, 26 împotrivă, se respinge. Considerentul E, amendamentul 66 al doamnei Bizotto. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul EE, prezentat de cinci grupuri cu un amendament oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 69, cine este pentru, împotrivă, abțineri, verificăm. Deci, verificare la amendamentul 69. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Votul s-a închis. 17 pentru, 28 împotrivă, se respinge. 70 pentru abținere împotrivă s-a adoptat consentamentul F, amendamentul 71 al domnului Bizonov pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul FF prezentat de 5 grupuri cu un amendament oral pentru împotrivă abțineri se adoptă. Com ajungem la considerentul doamnei Bizotus, 69 a raportorului. Se adoptă considerentul F1, un amendament de compromis GG uh, pentru împotrivă abțineri se adoptă. Ajungem la 84 a raportorului pentru împotrivă abțineri se adoptă 85 al autorului pentru contra abțineri, se adoptă considerentul J, compromisul HH, un amendament oral, cine este pentru, cine împotrivă se abține, adoptăm considerentul H, 86, se respinge, compromisul, compromisul I, 5 grupuri plus un amendament oral mm, pentru împotrivă se abține, se adoptă. Avem amendamentul 94 pentru împotrivă se abțineri se respinge. Amendamentul 96 al domnului Darden pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul Jiji, plecând de la considerentul I, cine pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, deci 95 uh, al domnului Darden cade. Ajungem, ajungem la amendamentul 99 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă, 100 al raportorului pentru, împotriva abțineri, se adoptă. 101 al domnului Boulon pentru împotrivă abțineri se respinge. 102 aceluiași autor pentru împotrivă abțineri se respinge. Considerentul J, amendament de compromis KK, 5 grupuri plus un amendament oral, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 105 a raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă. Uh, considerentul ca <clears throat> amendamentul 106 al domnului Enmer se respinge. Compromisul LL, 5 grupuri plus amendament oral, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la la trei considerente ale consider ale Comisiei FAM, pot să le pun la vot în D, F și I. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Ajungem la 113 al domnului Emer, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 114, plecând de la considerentul L, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 115 al domnului Benamia și alții, pentru, împotriva abțineri se adoptă, 116 al raportorului pentru, împotriva abțineri se adoptă, Com considerentul M, compromisul MM, 5 grupuri plus un amendament oral, pentru, împotriva abțineri se adoptă. Ajungem la 123 al doamnei Bizotto. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 124 pentru, contra, abțineri, se respinge. Compromisul LN, 5 grupul plus un amendament oral, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Ajungem la uh, considerentul 128 care este adoptat, o, doamna Bizotto, 129 uh, pentru împotriva abțineri se adoptă. Considerantul pe amendamentul 130 a doamnei Bizotto, cine este pentru împotriva abțineri se respinge. Compromisul O, 5 grupul plus amendament oral pentru împotriva abțineri se adoptă. Uh, Considerentul pe uh, amendamentul 133 pentru împotriva abțineri și o să verificăm 133. Deschidem votul. Se închide votul. 23 pentru, 22 împotrivă, se adoptă cu un vot majoritar. 134 al raportorului pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 135, doamnă, pentru, împotrivă, împotrivă și abțineri se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm. Deci 137, verificăm. Se închide votul. 23 pentru 22 împotrivă se adoptă și ajungem la uh, votul final. Vot electronic. Toată lumea a votat. Se închide votul. 34 pentru 5 împotrivă. Deci se adoptă și îl felicităm pe raportor. Ajungem la punctul 13 al ordinii de zi și votăm o serie de amendamente pe care le depunem în calitate de comitet pe lângă, pe lângă AFET în privința aderarea Uniunii Europene. Paragra înainte de alineatul 1, un amendament al doamnei Cornelii Săncine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Alaniatul 2, compromisul A, prezentat de două grupuri cu un amendament oral. Este opoziție față de amendamentul oral? Avem un compromis A, comp prezentat de două grupuri, care face ca amendamentul oral să nu mai fie valabil. Deci, pentru împotrivă, abțineri adoptat. Apoi avem aliniatul 2, un amendament oral al doamnei Iazlovietska. Aveți o poziție față de acest amendament oral? Nu există, deci îl pun la vot pentru, împotrivă, abțineri. Este adoptat. Ajungem la aliniatul 3 al domnului Sărcaș. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineat 4, compromis B, prezentat de două grupuri. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Alineat 5, amendamentul 5 al domnului Sercas. Cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 6. Doamna Cornelienson. Cine este pentru, împotriva, abțineri, Verificăm, deci, uh, paragra- um, amendamentul 6 al doamnei Să Se deschide votul. Toată lumea a votat. Închidem votul. 21 pentru 20 împotrivă. Se adoptă. Alineatul 7. Doamna Zimmer. Aș vrea să contest acest amendament oral pe care l-ați uh, amintit. Nu avem un vot final, deci aceste amendamente vor fi înaintate în numele nostru la Comisia AFET. Avem apoi un ultim vot care este legat de scrisoarea care privește mobilizarea Fondului European de Ajustare la Globalizare, într-un caz prezentat de Franța, apropo de întreprinderea Renault, am fost sesizați cu un amendament de compromis prezentat de grupul socialist și PPE, în legătură cu care aș vrea să vă prezint un amendament oral pentru că lipsește un articol și Amendamentul de compromis ar fi to put on hold a relevant part of the amount proposed by the Commission until the results of the audit are made available by the Commission. Și imagine că a pas Cred că nu există niciun fel de opoziție la acest amendament oral. Domnule, nu ați înțeles prea bine simțul meu de umor uh, foarte matinal. Amendamentul de compromis, așa cum este el redactat, conține o greșeală tehnică, adică lipsea un articol din acest uh, uh, amendament care era, de fapt, o referință. Deci trebuia să adăugăm, de fapt, litera alt trebuie să scriem bine în, engli- în engleză, chiar dacă nu stăpânim pe bine această limbă, dacă nu, amendamentul oral nu este acceptabil. Deci, este un amendament cu caracter lingvistic. Așadar, vă propun să supun la vot uh, acest amendament de compromis cu adăugarea făcută. Cine este pentru, cine împotrivă, cine se abține. Vă propun să verificăm prin vot electronic. Deschid votul. Toată lumea a votat. Se închide votul. Scrisoarea adoptată cu 38 de voturi <coughs> pentru și 4 voturi împotrivă și o abținere am uh, terminat cu ședința de vot. Vă mulțumesc frumos și, așa cum am convenit ieri, o să trecem uh, la punctul 8 al ordinei de zi, care ne face să-i dăm cuvântul domnului Christensen, care va putea să intervină în daneză asupra unui cadru de guvernanță eurocooperativă, corporativă pentru societățile europene. Det her er... Vă mulțumesc, doamnă președintă. Este un raport din proprie inițiativă. pentru care Comisia competentă în fond este Comisia de Afaceri Juridice și noi dorim numai să emitem un aviz de opinie. Sunt două lucruri pe care ar dori să le spun. Este important să nu impunem prea multe poveri administrative, să nu creăm prea multe bariere pentru companii. Pentru că rostul companiilor este să producă bunuri și servicii pentru cetățenii europeni. Și bineînțeles că au o răspundere pentru bunăstarea în general în societate. Și știm foarte bine că acest cadru legal va fi important atât pentru angajatori cât și pentru angajați. Lipsa guvernanței uh, corporatiste în multe întreprinderi a fost una din cauzele acestei crize cu care ne confruntăm acum. Multe companii financiare și-au asumat mult prea multe riscuri uh, și au gestionat banii care nu le aparțineau de fapt, care într-un mod cu totul iresponsabil, nesăbuit. Dacă ar fi existat această guvernanță de întreprindere, atunci probabil că investițiile ar fi fă- fost făcute cu mai multă prudență, cu mai multă grijă. Ori, directorii, managerii din aceste companii financiare nu se gândeau decât la propriul salar și la propriile profituri. Și în plus nu aveau decât uh, strategii pe termen scurt în loc să aibă strategii pe termen lung. De aceea noi trebuie să încercăm să schimbăm modul în care se face management. Managementul ar trebui să se bazeze pe crearea de profituri și de bogăție pe termen lung, iar investițiile făcute ar trebui să fie unele responsabile, iar această um, idee ar trebui să stea la baza oricăror planuri de organizare a unei întreprinderi, fie ea din domeniul financiar sau nu. În plus, cred că trebuie să avem uh, o, un mediu de afaceri mai transparent, mai etic. Relațiile dintre angajatori și angajați ar trebui să se îmbunătățească. Pentru că succesul companiei depinde foarte mult de uh, felul în care se desfășoară aceste relații și, din păcate, în um, documentul comisiei nu apare nicio referire la uh, acest punct. Relațiile la locul de muncă sunt uh, cruciale pentru dezvoltarea unei companii. Procesul decizional, de asemenea, prin angajarea angajaților, ar trebui să uh, fie unul obligatoriu. În plus, avem nevoie de mai multă diversitate de gen în consiliile de administrație ale întreprinderilor. Și în plus, nu numai diversitate de gen, ci și diversitate de calificări, de competențe. În această comisie trebuie să alegem între două posibilități. Dacă, da sau nu, să uh, interzicem uh, uh, acțiunile ca făcând parte din remunerația uh, uh, managerilor. La Comisia Econ au hotărât că uh, maxim 50% din remunerația unui uh, gestionar, a unui director, putea să fie reprezentată de acțiuni. Eu cred că trebuie să fim foarte atenți, pentru că atunci când se oferă acțiuni, nu numai cadrelor din conducere, dar și angajaților în sine, este o politică foarte bună pentru a implica pe oameni în viața întreprinderii. Cred că ar fi bine să existe o evaluare externă a tuturor companiilor care sunt contate la bursă, uh, în plus față de auditul pe care aceste companii sunt obligate să, să-l plătească. Și această audiere externă a trebuit să fie efectuată odată la trei ani de zile pentru a ne asigura de mm, fiabilitatea cifrelor din bilanțul contabil și de buna sănătate acestor întreprinderi. Mai există și alte puncte pe care le-am evocat în acest aviz, pe care bănuiesc că le-ați citit. Am putut coopera bine cu raportorii din umbră și aștept amendamentele dumneavoastră. Vă mulțumesc! Președinta, vă mulțumesc. Doamna Bauer acum are cuvântul. Vă mulțumesc, doamna președintă. La rândul meu vreau să-l felicit pe domnul Christensen, pentru că misiunea lui nu a fost una ușoară. Cartea verde despre uh, guvernanța de întreprindere nu era un document foarte lizibil, nu era uh, ușor să scoți ceva din el. Eu nu știu uh, dacă vă dați seama că acest tip de guvernanță este un element cheie pentru activitățile comisiei noastre. Vreau să fac trei observații. Mai întâi în ce privește remunerația. Este într-adevăr nevoie de mai multă transparență, iar nivelul salariului ar trebui să fie strict uh, dependent de nivelul de profit. Apoi, prezența femeilor în consiliile de administrație. Doamna comisar Reding a avut o inițiativă foarte bună în acest sens. Și apoi, nu pot decât să fiu de acord cu raportorul nostru atunci când afirmă că această carte verde nu pune suficient accentul pe dialogul social și alte chestiuni anexe. Este o critică cât se poate de uh, normală pe care a făcut-o raportorul nostru. Domnul Coferate acum are cuvântul. Vă mulțumesc și mulțumesc și lui Ole pentru propunerea pe care ne-a făcut-o. Consider că este deosebit de important ca în discuțiile cu comisia uh, competentă în fond să insistăm asupra aspectului de transparență. Avem o gamă largă de instrumente existente deja pentru a garanta comportamentul responsabil al întreprinderilor. Și nu numai transparența este importantă, ci și relațiile cât se poate de oneste cu toate părțile implicate în cadrul unei întreprinderi și în afara acesteia. Și apoi dialogul social între firmă și reprezentanții angajaților implicarea acestor angajați care uh, se face acum prin intermediul uh, politicii de salarizare este, după părerea mea, eronată. Dacă o întreprindere nu mai funcționează bine și se închide, atunci angajatul automat își pierde locul de muncă și rămâne și fără salar. Apoi, dacă îi se dau și acțiuni, angajatul pierde de două ori, pentru că nu numai că își pierde salariul, dar în plus mai are poate de uh, plătit și bani în plus din cauza uh, faptului că acțiunile își pierd din valoare. Eu cred că ar fi mai bine ca angajatul să aibă mai degrabă dreptul de a face niște economii din salarul său mai degrabă de a, decât faptul că primește niște acțiuni. Pentru mine a, acest tip de politică este riscantă. Vă mulțumesc, spune doamna președintă. Mai dorește altcineva să ia cuvântul? Philip de Bacram, the shadow for the... Sunt raportorul din umbră de la grupul ALDE pentru acest raport, doamnă președintă. Vreau să-i mulțumesc domnului Christensen pentru acest raport. Așa cum vă puteți imagina, nu pot să fiu de acord cu toate punctele pe pus. Cred că această guvernanță a întreprinderii trebuie să țină numai de competența și de alegerea întreprinderii în sine. Eu personal nu sunt în favoarea unei legislații cu caracter obligatoriu în acest sens. Ar fi mai bine să avem un fel de uh, cod de coduintă, de cod etic. Și apoi întreprinderile au tot interesul, dar uh, și libertatea de a alege dacă vor respecta acest cod sau nu. Nu putem să credem că există o soluție universală, una și aceeași pentru toată lumea. Avem companii foarte mari, multinaționale și în același timp IMM-uri și cred că trebuie să ne gândim la acest lucru. Nu este în interesul nimănui, nici al companiilor, nici al angajaților, nici al uh, acționarilor, dacă vor exista o serie de obligații care uh, vor, fi, vor încătușa comportamentul întreprinderilor. Și trebuie să ne gândim și la nevoile viitoare ale acestor companii. De aceea eu vreau foarte mult să, mă, să fiu avocatul unei asemenea cod de conduită neobligatoriu, pentru că deja um, asemenea măsuri există în multe dintre statele membre. Apoi, în ce privește politica de remunerare? Domnul raportor a spus că dorește să interzică existența acțiunilor ca parte integrantă din uh, Uh, salar. Nu sunt uh, pentru această idee. Eu cred că fiecare Consiliu de Administrație, fiecare uh, în fiecare întreprindere trebuie să hotărască de la sine putere în ce fel își remunerează angajații. Și apoi, e adevărat că cazul companiilor sucate la bursă este unul special, dar încă o dată nu putem să avem o rețetă universală pentru toată lumea. Apoi, importanța transparenței politicii de remunerare, profilurile de risc, uh, uh, componența consiliilor de administrație și așa mai departe? Da, sunt principii cu care toată lumea este de acord și trebuie să le reafirmăm. Apoi, țin să repet că această adoptare unică care să corespundă tuturor nu uh, îmi place, nu sunt de acord cu ea. Există deja recomandări în ce privește guvernanța întreprinderilor, nu trebuie să le uităm. Și în ce privește uh, uh, diseminarea bunelor practici, și acest lucru există deja. Pentru că știți că, de exemplu, în multe consilii de administrații, angajații sunt reprezentați la Consiliul de Administrație, dar și aici regulile diferă foarte mult de la o companie la alta, de la o firmă la alta. Și, iarăși, nu cred că putem să avem un model pentru companiile cotate la bursă și cele care nu sunt cotate la, la bursă. Aștept să colaborez pe viitor cu domnul raportor și să ajungem la niște compromisuri. Vă mulțumesc! Mulțumesc, domnule de Bacher, spune doamna președintă. Altcineva mai dorește să ia cuvântul? Atunci îi dau din nou cuvântul raportorului nostru. Vă mulțumesc, doamna președintă, și vreau să adresez mulțumiri uh, colegilor care au luat deja cuvântul, care tot ceea ce dumnealor au spus îmi este deosebit de util și sunt convins că vom avea o propunere uh, comună pentru acest aviz. Așa cum au spus unii, politica de remunerare trebuie să fie transparentă. Pentru toată lumea dintr-o întreprindere. Pentru a răspunde colegului de la ALDE, acțiunile. Faptul că companiile au luat acest și au asumat aceste riscuri uh, uh, irresponsabile, necalculate, s-a datorat tocmai faptului că angajaților și mai ales uh, managerilor li se dădeau acțiuni ca formă de remunerare. Eu nu spun în avizul meu că ar trebui să le interzicem. I-am spus că uh, cota parte a acțiunilor dintr-o uh, din salar trebuie să fie diminuată și că uh, progresiv am putea să renunțăm la ele. Bineînțeles că nu putem să dictăm de la nivel european asemenea reguli. Dar și am spus că aș fi de acord cu ideea ca uh, proporția dintre uh, acțiuni și uh, salar uh, normal ar trebui să fie de 50-50. Apoi, participarea femeilor în consiliile de administrație. Am menționat deja acest aspect. Secretariatul ne-a amintit că noi nu ne ocupam cu mm, cotele la Comisia de uh, Femei. Deci nu este de datoria noastră să spunem um, câte femei sau ce procent de femei ar trebui să existe în fiecare Consiliu de Administrație. Trebuie doar să enunțăm principiul. Domnule Cofierate, există deja mai multe elemente despre dialogul social și răspunderea socială a întreprinderilor, dar sunt de acord cu faptul că, că trebuie să ne concentrăm mai mult asupra acestui aspect. Domnului Coferati nu-i place ideea că angajații primesc și ei acțiuni, dar îmi pare foarte rău, nu știu ce putem face în această privință, pentru că, încă o dată, în multe state membre se folosesc uh, se folosește această politică de acordare de acțiuni angajaților. Chiar și în țara mea, în Danemarca, majoritatea angajaților sunt văzuți ca niște uh, rotițe indispensabile în mecanismul care face să avanseze întreprinderea și atunci când li se uh, dau acțiuni este un mod de a implica cât mai mult în viața întreprinderii. Dar nu este unul și același lucru cu faptul că oamenii au dreptul să, sau li se acordă o parte din acțiunile întreprinderii și faptul că sunt plătiți cu acțiuni. Dar spuneam, eu sunt de acord cu uh, folosirea acestei politici pentru a-i motiva pe salariați. Sunt de acord însă că ar trebui să existe reguli foarte diferite pentru companiile mici și cele mari. Dar, încă o dată, pentru mine, firul roșu al, roșu al întregului aviz este că nu trebuie să împovărăm în mod inutil companiile ne gândim la o serie de recomandări, nu neapărat reguli obligatorii. Dar am văzut ce s-a întâmplat până acum, când ne-am mulțumit numai cu recomandări și coduri de conduită. Până la urmă, companiile financiare s-au comportat uh, fără să țină cont de vreun fel de uh, corectitudine. Vă mulțumesc! pentru prezentarea avizului dumneavoastră. Termenul pentru depunerea amendamentelor, ca de obicei, nu este foarte lung, dar suntem dependenți de Comisia Jurii, deci aveți timp până pe 12 octombrie la prânz și le vom dezbate ori pe data de 7, ori pe data de 22 noiembrie, ca să le votăm pe 5 decembrie. Am încheiat cu acest punct de pe ordinea de zi și așa cum am spus ieri, acum vom trece la punctul 16 și dau cuvântul colegului nostru Sven Giggold apropo de statutul societății cooperative europene în legătură cu participarea lucrătorilor. Aveți cuvântul. Äh, mulțumesc, doamnă președintă și dragi colegi. Întâi de toate, am avut un, schimb, un prim schimb de opinie asupra acestui subiect și mulțumesc, deci, raportorului din umbră de la diferitele grupuri. Am avut o reuniune cu aceștia și mulțumesc celor de la grupul liberal care, după prima noastră, primul nostru schimb de opinii, am ajuns la o situație puțin absurdă pentru că am ajuns la o reformă asupra unei forme de lucru care până acum n-a fost utilizată deloc și care rămâne singura bază a economiei sociale al societăților cooperative din Europa. Mulți colegi uh, s-au temut printr-o declarație scrisă că asocie, asociațiile și societățile nu au o formă europeană armonizată domeniul societăților are o, un mare potențial pentru locuri de muncă, pentru că aceste întreprinderi <clears throat> își urmăresc două obiective în același timp. Pe de o parte, să fie active pe piață și pe de altă parte să să, -și, să fie în slujba utilizatorilor rol și să fie active și în uh, um, domeniul um, produselor. De aceea a existat întotdeauna un sprijin puternic în acest sector, un sector multiplu și s-a cerut Comisiei să ia măsuri în acest domeniu al societății cooperative uh, în uh, multe sectoare ale economiei sociale, astfel încât să se facă o promovare a acestor forme de societăți. Sper că acest subiect nu este pur tehnic, ci că se ocupă mai mult de problema locurilor de muncă și a potențialului economic pe care îl putem îmbunătăți în acest uh, sector în ansamblul lui. Există deci două aspecte. Primul se, analizează, se analizează problema cu, sub această formă juridică, iar uh, schimbările în dreptul salariaților trebuie să fie luate în considerare. Uh, și, pe de altă parte, există problema deciziv, decizivă, este, o regăsim în statut și nu în directivă și de aceea vă invităm să ne aplicăm cu mai multă atenție asupra acestui statut. Statutul este atât de complicat încât nu îl putem utiliza în acest sector și avem de-a face cu un fel de suprabirocrație foarte complicată. Actorii reali ai economiei sociale, nu înțeleg nimic și ne temem că structura actuală ar putea fi prost utilizată, iar drepturile lucrătorilor ar putea uh, să nu fie respectate. Deci această formă este justificată, dar nu este utilizată. Alte printre celelalte avantaje este de a face ca forma juridică să devină mai atractivă și să, sec, să securizăm drepturile salariaților, așa cum s-a făcut în domeniul cooperativelor în general, pentru că salariații sunt în același timp, au participații în aceste cooperative. Iar problema particip ocupației uh, salariaților se regăsește în această, în această problemă. În ultima parte a raportului se vorbește de cooper, societățile cooperative din Europa care uh, fie prezintă avantaje, fie nu sunt destul de uh, sprijinite. Cred că este important să încercăm să avem un consens, să ajungem la un consens care să dea un semnal clar, care invită Comisia și statele membre să ia măsurile care se impun pentru a consolida sectorul economic al economiei sociale, pentru ca să existe condiții la nivel european care să facă ca acest sector să fie într-adevăr pus uh, la treabă și să se, uh, în același timp să se prezerve și drepturile salariaților. Am vorbit cu raportorii din umbră, mă bucur de colaborarea cu ei. Nu este vorba numai de o frumoasă inițiativă, dar sper ca apoi să putem să continuăm dezbaterea pe acest uh, subiect, iar Comisia cu noi împreună să consolideze cooperarea. Ar fi de dorit ca și în uh, în alte foruri să se discute acest aspect. Deci mai multe direcții generale ar fi bine să se aplece asupra acestui subiect și să nu se limiteze subiectul la niște invitații izolații și colo. trebuie mai ales să implicăm Comisia. Ich denke, wir als Parlament sollten și cred că Parlamentul trebuie să rămână implicat și să facă astfel încât măsurile adaptate să fie aplicate, pentru că este în interesul democrației și al economiei să se întâmple așa. Cred că avem un grup foarte eficient și putem să, consider, să constituim o mare majoritate. În uh, spiritul unui compromis vom găsi o soluție comună. Vă mulțumesc de atenție. Mulțumesc, doamna Rainer. Mulțumesc, doamnă președintă. Mulțumesc domnului Gigold pentru prezentare, prezentarea raportului, dar și pentru modul în care cooperarea a fost realizată până în acest moment. Apreciem mult acest lucru. Am avut ocazia în prealabil să strângem idei și să vorbim despre unele probleme eventuale care pot apărea. vreau să continui vorbind despre modul de a trata problemele. Numai 17 cooperative, societăți cooperative există în Europa și acest model nu poate fi considerat ca un model uh, reușit, cel puțin pentru moment. Așadar, trebuie să ne gândim la modul în care putem să îmbunătățim această situație. Am studiat uh, subiectul și aș vrea să spun că a trecut multe vreme până când statele membre au instituit acest tip de societăți cooperative, dar bineînțeles în feluri diferite, iar în ceea ce privește calitatea nu a fost întotdeauna prima grijă. Așadar, putem să ne gândim la o reflexie asupra acestui subiect. O să vă dau un exemplu din țara mea, Austria, pentru că este cel pe care îl cunosc cel mai bine. Constatările privind um, utilizarea consolidată a acestui tip de societăți cooperative europene în cadrul economiei sociale trebuie să fie susținută. Cred că putem să acționăm în acest domeniu, dar cooperativele, la, din punct de vedere național, sunt folosite diferit. În Austria, de exemplu, avem o cooperativă foarte mare care este activă și dincolo de frontierele naționale, dar asta, ea nu funcționează ca o societate cooperativă europeană, nici măcar pe departe. Și din acest punct de vedere, ea nu reprezintă toate interesele pe care ar trebui să le reprezinte. Ajung la următoarea remarcă pe care vroiam să o fac. Acest model de societate cooperativă europeană trebuie să devină mai atractiv, dar nu acesta este obiectivul nostru ca atare. Ar trebui să facilităm acest tip de societate cooperativă și ajung astfel la problema statutului lor, să avem grijă ca acest statut să nu fie prea complex, de exemplu, în ceea ce privește capitalul minim. Societățile cooperative europene nu sunt mai atractive dacă sunt de o calitate inferioară. Nu este vorba de valoarea celor implicați, ci și de participarea salariaților și membrilor cooperativei. Printre propunerile concrete, foarte important mi se pare propunerea și trebuie să uh, avem grijă ca, această comi- ca comisia să consolideze această acțiune, deci propunerea de programe de pregătire pentru că în domeniul economiei sociale există experți care pot să-și aducă contribuția grație experienței pe care o au. Să fim atenți ca propunerile făcute cu acordul salariaților, propuneri pe care le-am făcut, să nu intre în contradicție cu propunerile foarte complexe Există posibilitatea. Dar, ich glaube, hier müssen wir in Feintuning schon noch ein bisschen cred că trebuie să lucrăm în continuare asupra acestui subiect. Doamna Hirsch. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Mulțumesc foarte mult. Aș dori să uh, mulțumim domnului Gigold pentru colaborarea pe care am avut-o și mă bucur că vom putea colabora în continuare pe o temă care eh, nu trebuie abordat din punct de vedere ideologic, dogmatic sau conform poziției unui partid, ci conform interesului comun, strategic, fiind vorba de o temă care ne interesează în foarte mare măsură încercăm să ne imaginăm ce forme ar putea juridice și sociale ar putea avea aceste cooperative cu participare socială. Din păcate, atractivitatea acestei forme de cooperativă europeană nu este prea mare și de aceea trebuie să o facem noi mai atractivă, să simplificăm procedurile fără să renunțăm la elementele de creativitate. Suntem de acord cu toții cu acest lucru. La început era vorba de participarea salariaților și de contribuția lor, dar rolul lor este mult mai important decât atât sub forma juridică. De aceea este o temă care cred eu că va câștiga din ce în ce mai mult. Domnul Segărț, Strom. Dann Sie werden denken, dass diese Kooperative ist ein deutsches eh, System. sau Aș vrea să vă spun că e vorba de o propunere germană. Am să trec la engleză acum. Therefore, the statute should be simplified so that more cooperative societies... Uh, Acest statut ar trebui să fie simplificat. Drepturile legate de ocupare trebuie să fie protejate și uh, trebuie deschisă calea către economia socială. În acest context uh, ne dorim o prezență mai importantă a Uniunii Europene prin intermediul metodei de coordonării deschise și ne temem că acest raport, care este numai un raport uh, din proprie inițiativă, ar trebui uh, să ia în considerare și necesitatea ca statele membre să aplice această um, legislație. În uh, țara mea, legislația din acest domeniu deschide calea pentru o aplicare mai uh, largă a deciziilor politice. De aceea, credibilitatea uh, acestor societăți a avut de suferit nu numai în România, ci și în alte țări din Europa de Est. Un alt uh, aspect negativ al legii din România este că a avut un efect uh, discriminator asupra persoanelor care au făcut parte din sistem, sistem al cooperativelor care a fost reorganizat uh, după 89. O, un element negativ ar fi că uh, societățile de acest gen, mai ales cele care gestionează fonduri de pensii, nu reușesc să își uh, asume obligațiile. comunicarea Comisiei din 18, comunicarea Comisiei numărul 1435 privind statutul acestor uh, societăți cooperative spune că România are o lege detaliată uh, în acest sens. Ca urmare vom uh, transmite și noi amendamentele la acest text și îl vom sprijini. Domnul Thomas Mann și apoi ceilalți colegi care s-au mai uh, înscris. Mulțumesc. Uh, Colegul uh, Șogor a vorbit în engleză, eu voi uh, continua să răspund în germană, pentru că știu, uh, dragă Ceaba, că cunoști și această limbă foarte bine. Așadar, mulțumesc lui Sven pentru acest raport, într-adevăr un raport foarte interesant. În Germania spunem întotdeauna că nu putem, obliga, nu putem obliga pe oameni să fie fericiți. Este un subiect foarte important care și-a arătat deja utilitatea în foarte multe sectoare. Acest sistem al societăților cooperative, mutuale, există în numeroase țări. Știu că în Germania, în Austria, în Luxemburg, de asemenea, uh, Și dacă structura din aceste țări nu a fost uh, preluată ca un cadru, asta este din cauza birocrației și ai spus asta în uh, raport. Și mă întreb dacă avem nevoie să transpunem acest gen de structură într-un model european. La punctul 14, Sven, ai spus că nu s-a obținut eficacitate în acest domeniu. Cred că ar trebui să supraveghem evoluțiile care au loc în, uh, în acest uh, sector. Mă întreb de ce mai sunt uh, sesizate, de ce s-au mai sesizat și alte comisii când noi am fi trebuit să avem acest subiect. Vorbind acum despre participarea salariaților, de fiecare dată îmi place să readuc aminte că și eu sunt membru al unei cooperative, că am un uh, cont uh, uh, într-o bancă cooperativă și să reamintesc că noi, în conformitate cu legea germană, avem o participare, o Din păcate, avem de a face cu un domeniu care nu funcționează foarte bine. Trebuie să nu neglijăm în managementul acestui gen de societăți drepturile salariaților. Și câteva cuvinte despre observatorul IMM-urilor. Este important ca IMM-urile din uh, economia socială să fie și ele implicate. Este foarte important pentru a le garanta vizibilitatea. Este important să le spunem că există, că sunt vizibile și că au fost încadrate la categoria IMM-uri. Uh, nu sunt raportor din umbră la acest uh, raport, sunt numai un membru al acestei comisii, însă mă interesează foarte mult acest subiect pentru că putem să uh, facem progrese. Um, Mulțumesc foarte mult. Voi da acum cuvântul reprezentantului Comisiei, domnul Apostolos. Iochmitis, aveți cuvântul. Thank you, Chairman. We should like a... Mulțumesc. Eu reprezint DG Enterprise, care are care are competență în acest domeniu. Doresc să mulțumesc comisiei dumneavoastră și mai ales uh, domnului Gigold pentru raportul său, care este foarte bun. Considerăm că avem de-a face cu un raport plin de provocări, pentru că uh, ridică foarte multe critici uh, la adresa comisiei și ne dă ocazia să răspundem la toate aceste observații prin intermediul unui raport de follow-up. Câteva comentarii și din partea mea cu privire la numărul de cooperative europene. Conform statisticilor, în Europa avem 230.000 de mii de cooperative în mare și numai 17 sunt uh, societăți cooperative europene. În uh, dacă ținem cont că avem uh, aproximativ 15 milioane de întreprinderi comerciale, dintre care numai 600-700 sunt cu caracter european, atunci am putea deduce că um, sta- acest statut european, într-adevăr, este unul de succes, dacă privim calculele matematice. Mulțumesc, doamna președinte, domnule raportor. Domnul Gigold. În calitate de economist uh, am uh, experiență și în matematică, deși acest gen de calcule sunt uh, destul, îmi sunt destul de străine. În orice caz, vă mulțumesc pentru cele spuse în legătură cu acest raport și pentru că ne-ați promis că veți reacționa. Nu știu dacă ar trebui să comparăm, sau nu, nu ați avut dumneavoastră curajul să comparați și numărul de angajați din diferitele forme de organizare. Pentru că vorbim numai de 32 de persoane care lucrează în aceste 17 cooperative europene și poate că numărul de avocați care au lucrat la uh, acest statut este mai mare decât cei care profită de implementarea directivei prin numărul de lucruri, locuri de muncă create. Și cred că toată lumea este de acord că trebuie să facem ceva pentru a face ca acest statut să funcționeze mai bine. Și sunt uh, de acord cu ce a spus uh, Evelyn Reckner. Acest statut nu și-a propus uh, Uh, să transforme toate celelalte cooperative. Dacă o cooperativă, de exemplu, funcționează în Austria, ea nu este obligată să devină europeană, are voie să își păstreze forma sa legală. Însă, ideea de bază este că există cooperative în toate statele membre și în momentul în care cooperează ar trebui să existe o formă legală care să le recunoască specificitățile aceste cooperative care cooperează la nivel european ne-au spus că există probleme legate de statutul lor, care ar trebui rezolvate. Iată un semnal. Și sunt de acord că eliminarea birocrației nu este un scop în sine. Dacă există reguli, există probabil și motive întemeiate pentru aceste reguli și obiectivul este de a răspunde uh, interesului public și anume prin intermediul participării lucrătorilor, instaurarea unui climat de încredere între actorii economici, etc. Asta cu un minimum de birocrație. Deci acesta este obiectivul, interesul public, dar fără uh, o complicare a, a situației. și reducerea birocrației nu ar trebui să fie până la urmă un pretext uh, uh pentru eliminarea, de exemplu, a conceptului de participare a lucrătorilor. Și eu sunt client al, unui, uh, al unei bănci uh, cooperative, dar nu știu dacă acceptă același <laughs> concept pe, ca cel pe care l-ați exprimat dumneavoastră, domnule Man. Dacă, însă, trebuie să subliniez că dacă toate băncile comerciale din lume s-ar fi portat ca niște bănci cooperative, am fi avut mai puține probleme cu această criză. Este adevărat uh, că cooperativele au fost uh, utilizate uneori și uh, în detrimentul lor și uh, dumneavoastră, domnule Șogor, ne-ați vorbit despre situația din România și sigur că nu pot să judec această situație, dar este un, un exemplu foarte clar al unor situații în care o societate cooperativă a fost creată uh, pentru o idee care a fost apoi uitată, și anume ideea de a um, servi interesului general și binelui public. Uh, De aceea avem o lege, sigur că în lege nu putem să scriem că, să scriem că toate societățile cooperative sunt sacre, sunt perfecte, și doamna Hirsch, sau mă rog cum mi se pronunță numele, a subliniat nevoia de a sprijini acest sector și trebuie să recunoaștem că acest sector uh, a servit uh, în repetate rânduri nevoilor sociale, însă trebuie să facem asta fără a închide ochii asupra defectelor și acest lucru se poate face prin intermediul listei de măsuri propuse de noi. Așadar, aștept cu nerăbdare să continuăm colaborarea pe acest subiect, aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră. Știți că avem un termen foarte scurt pentru amendamente. Le aștept și voi încerca să organizez o reuniune cu raportorii din umbră. Sigur, așteptând cu nerăbdare și recomandările și răspunsurile din partea comisiei și sunt sigur că vom ajunge la un rezultat bun uh, împreună. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, uh, spune doamna președintă. Da, nu știu dacă doamna Hirsch sau domnul Gigold uh, o să îmi explice și mie exact toate aceste precizări lingvistice. Uh, am încheiat și acest punct de pe ordinea de zi și acum anunț termenul de depunere a amendamentelor care este extrem de scurt și anume până mâine la ora 12, iar dezbaterea va avea loc pe 7 noiembrie și până pe 23 2 noiembrie trebuie elaborate amendamentele de compromis care vor fi adoptate pe 23 noiembrie. Și ajungem acum la penultimul punct de pe ordinea de zi și anume punctul 15, ocazie cu care îi dau cuvântul doamnei Karima Deli pentru examinarea amendamentelor depuse la raportul său privind revizuirea la mijlocul perioadei a strategiei europene privind sănătatea și securitatea în muncă. Aveți cuvântul, doamna raportoare. Donc, alors, cette... Doamnă domnule președinte. Abordăm acum problema amendamentelor. Am primit peste 240 de amendamente pentru care mulțumesc nu numai raportorilor din umbră, ci și deputațiile, deputaților care au înțeles că este vorba de o chestiune esențială și care ne-au trimis propriile lor amendamente. Țin să subliniez încă de la început că analizând totalitatea amendamentelor pot să degajez mai multe compromisuri. Un prim compromis să referă la elemente cum ar fi stresul în muncă și aici vom ajunge, sper, la un compromis care să sublinieze responsabilitatea comună și solidară a tuturor celor care lucrează în, pe, cu subcontracte. Acesta este un aspect cheie al raportului. Este vorba de un compromis care tinde să protejeze uh, lucrătorii și care ține seama de diferențele și inegalitățile între bărbați și femei, ca și uh, persoanele cu handicap și toate persoanele care au un handicap dobândit la locul de muncă. Recitind totalitatea amendamentelor, aș putea să propun primele compromisuri înainte de 12 octombrie. După aceea vom avea întâlniri cu raportorii din umbră ca să putem elabora compromisurile respective în așa fel încât raportul să fie la înălțimea eh, chestiunii în discuție. Este vorba de o provocare enormă sănătatea la locul de muncă este un drept fundamental. Orice cetățean european trebuie să-și vadă garantate condițiile de muncă care să-i respecte în același timp sănătatea, siguranța și mai ales demnitatea. Am putut constata la mai multe audieri faptul că Există o constatare pe care am făcut-o cu toții. Trebuie să mergem însă mai departe decât această simplă constatare. Raportul trebuie să plece de la comisia noastră cu obligații legislative, cu un slogan clar care să pună capăt suferinței la locul de muncă, reamintind toate politicile de prevenire a suferinței ca și bolile profesionale de care nu s-a ținut încă uh, serios seama în legislația europeană. Mă refer și la izența noilor tehnologii, la deschiderea uh, directivei RICI uh, privind riscurile fizice și biologice, biologice ca și obiectivul obligatoriu conform căruia inspectorii de muncă trebuie să fie prezenți la locul de muncă și să fie recunoscuți ca atare. Asistăm la o degradare a condițiilor de muncă și în consecință, trebuie să acționăm. Deci aștept cu nerăbdare această întâlnire. Vă mulțumesc. Am trei oratori înscriși, înscriși pe listă pe care o închid, doamna Rapti, domnul Pac și domnul Christensen. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και μετά από εσά να ευχαριστήσω την Καρίμα η οποία έκανε μια εξαιρετική δουλειά, μας προσέφερε ένα εξαιρετικό κείμενο βάσης για να εργαστούμε. Έχουμε κάνει και όσο Vă mulțumesc că acesta este un document care ne va servi drept bază în ceea ce privește grupul socialist și eu personal am depus amendamente uh, și suntem în spiritul celor gândite de raportoare, sunt convinsă că vom ajunge la compromis. Am totuși câteva idei pe care doresc să vi le expun, explicând astfel amendamentele. Dorim cu toții condiții bune de lucru. Acesta este un criteriu de care trebuie să țină seama întreprinderile în așa fel încât să-și asume răspunderile sociale. Inovația trebuie să fie prezentă la toate stadiile procesului, în toate stadiile procesului de muncă, în așa fel încât să poată fi semnalate rapid noile amenințări la adresa lucrătorilor, să se ia măsuri. Există Uh, profesii care nu păreau până astăzi a, uh, periculoase, dar care s-au dovedit a fi. Împreună cu raportorul afirm și eu că și stresul trebuie să figureze în propunerile noastre. Este evident că stresul lucrătorilor se manifestă din ce în ce mai clar în zilele noastre Știu că și la IMCO, în Comisia IMCO s-a discutat despre acest uh, subiect. Trebuie să folosim mai bine statisticile și să cooperăm mai bine între toate organismele europene. Trebuie să existe un control care să evalueze pericolele și să protejeze lucrătorii, îmbunătățindu-le condițiile de muncă și este vorba aici mai ales de lucrătorii care se întorc la muncă după un accident de muncă, după o boală. Trebuie să garantăm securitatea și sănătatea în procesul de producție. Mulțumesc încă o dată uh, doamnei raportor. Sunt sigură că vom putea continua colaborând foarte bine. Domnul Bacân. Mulțumesc, doamnă președinte. Și eu doresc să îi mulțumesc doamnei raportor. Prima schiță a raportului era deja completă și echilibrată și mulți dintre noi au profitat de acest lucru pentru a completa raportul prin numeroase amendamente. Din punct de vedere al conținutului, sunt de părere că nu există divergențe în ceea ce privește uh, calea de urmat trebuie să sensibilizăm mai mult și să informăm mai bine pe diferiții actori, deci să investim mai mult în acțiunile preventive, să atragem, să mobilizăm lucrătorii la aceste acțiuni. În al doilea rând, când este vorba de subcontracte, suntem cu toții de acord că lanțul acesta de eh, subcontracte presupune la capăt uh, un, o categorie de lucrători care au o pregătire slabă, dar și salarii foarte mici. Sunt de acord că trebuie să întărim controlele și sancțiunile în așa fel încât mijloacele umane și financiare să pună la dispoziția inspectorilor mai multe mijloace de a putea interveni. O idee interesantă după mine, este ă, alarma care ar putea fi lansată. Mulți dintre noi consideră că trebuie să existe mai multe studii privind problemele de sănătate și că e bine să urmăm cele mai bune practici care există în anumite state membre. Există poate o divergență de vederi care va apărea în zilele următoare în ceea ce privește legiferarea. Prima uh, pistă pe care trebuie să o urmăm este să întărim și să aplicăm mai bine legislația. Apoi, ideea uh, Comisiei este de a crea instrumente legislative suplimentare. De exemplu, în lanțuri, rețeaua de subcontractare și în ceea ce privește stresul în muncă. Cred că vom putea ajunge la compromisuri valabile și sunt bucuros de acest lucru. Domnul Christensen. Tak for og tak til... Vă mulțumesc. Dragi colegi, și mulțumesc doamnei Deli Dumneavoastră întotdeauna faceți rapoartele cu multă conștiinciozitate. Eu însumi am depus niște amendamente împreună cu Silvana Rapti. Silvana este raportorul nostru din umbră pentru acest raport. Există un domeniu care mă interesează foarte mult și mi-aș dori să avem niște inițiative din partea Comisiei în ce privește asbestul să știm cum putem să facem față uh, problemelor uriașe uh, create de prezența asbestului în uh, mașini, trenuri, nave și, bineînțeles, clădiri. Din cauza asbestului, oamenii se îmbolnăvesc în continuare și mor. Știți că în multe state membre există o politică de eliminare totală a asbestului, dar nu în toate și ar fi bine să avem niște reguli clare și armonioase în ce privește eliminarea asbestului. Iată un domeniu cheie. De asemenea, am mai enumerat o listă de domenii de care încă nu s-a ținut cont. Avem o lacună legislativă în acele domenii. Și ar fi bine să știm cum trebuie să reacționăm. De exemplu, în atelierele de coafură, acolo se folosesc produse chimice care sunt deosebit de periculoase. Și, în plus, uh, durata uh, uh, vieții active a unui frizer sau unei coafeze este foarte scurtă din cauza faptului că sunt expuși la aceste produse chimice. Apoi, știm că și piloții și personalul de bord au mm, probleme din cauza faptului că sunt obosiți de toate aceste călătorii. Apoi, Expunerea la microparticule, iarăși o mare problemă pentru cei care lucrează în um, aeroporturi. Să nu mai vorbim de toți uh, angajații care uh, ne ridică bagajele pentru că uh, ei au deseori probleme cu spatele din cauza greutăților pe care le uh, ridică în fiecare zi. Apoi, normele de lucru limitate uh, nu se aplică șoferilor de uh, um, autobuze. Există autobuze care acoperă distanțe lungi și poate că ar fi bine să existe același reguli pentru ei ca și pentru șoferii de camion. Deci, atât un mesaj pe care vreau să-l trimit comisiei și să știm cum putem să ne ocupăm și de aceste domenii. Vă mulțumesc acum, doamna Daly. Merci beaucoup uh, au raport... Mulțumesc mult raportorilor din umbră și deputaților pentru toate aceste propuneri de amendament făcute. Trebuie să consolidăm această sensibilitate atunci când vorbim în special de politici de sănătate. Trebuie să le punem în relație cu toate celelalte politici publici, ocuparea forței de muncă, industrie, educație, energie și așa mai departe și cred că domnul Christensen a spus foarte bine că astăzi trebuie să fim revoltați uh, față, de, exemplu, de exemplu, de problema azbestului, a unor toxicități noi care apar în domeniul fizic și chimic. Ori pariul nostru este să redeschidem această faimoasă directivă RICI și acest lucru îl găsim în raport. Sunt de acord cu colegul meu în ceea ce privește subcontractarea. Din punctul meu de vedere, ea este într-adevăr centrală pentru că știm că astăzi ajungem la subcontractare în cascate, până, care poate să ajungă până la un nivel 8. Asta ar trebui să ne facă să ne întrebăm dacă nu cumva suferința la locul de muncă ar impune o reorganizare a muncii. Sunt mulțumită că ați subliniat faptul că este timpul să-i protejăm pe cei care uh, lansează alerta, pentru că uneori ei fac această semnalizare, dar adesea nu sunt protejați. Și ar trebui, într-adevăr, să ajungem la un compromis interesant. Întreprinderile trebuie să-și asume responsabilitățile și, în sfârșit, în ceea ce privește penibilitatea muncii, ea se traduce, se regăsește în ansamblul raportului. Cred că vom ajunge la niște compromisuri far și cred că vom avansa rapid ca să facem astfel încât Parlamentul European să se poată pronunța asupra acestui subiect. Mulțumesc! Mulțumesc, spune doamna președintă. Mi se spune că domnul comisar uh, a preferat să se adreseze presei și nu nouă, așa încât este reținut câteva momente. Deci vă propun să nu plecați cu toții, dar totuși să facem o mică pauză. Dar înainte, am uitat să conchid asupra discuției de la punctul 15, date fiind etapele pe care le-am parcurs, vom avea o nouă întâlnire pe 7 noiembrie pentru a dezbate compromisurile și asta ne va permite să le votăm pe 23 noiembrie. Deci am terminat cu acest Uh, punct 15 și uh, suspend ședința pentru câteva minute. Vă rog să nu plecați prea departe. Chers collègues, je vous propose... Dragi colegi, vă rog, haideți să ne reluăm lucrările. Avem o jumătate de oră la dispoziție ca să-l ascult... îl rugăm pe domnul comisar să ne prezinte propunerile care au fost adoptate pe tema structurii fondurilor structurale și a Fondului Social European. Îi dau cuvântul. Știu că a fost reținut de o conferință de presă și ne pare foarte rău că presa are întâietate în față de deputații europeni. Uh, ladies and gentlemen, good morning. And, uh... Doamnelor și domnilor, bună ziua! Îmi cer scuze pentru întârziere, dar am semnat trei documente despre care vă vorbi astăzi și am făcut la 9 și jumătate și era programată conferința de presă împreună cu comisarul Han și au existat foarte, foarte multe întrebări în legătură cu unul din aceste documente și sunt gata să discut și cu dumneavoastră acum și cu alte ocazii eventual. Încep. Până vă spune că Documentele semnate astăzi sunt strâns legate de discursul despre starea Uniunii pronunțat de domnul Barroso la Strasburg. Suntem la un punct de răscruce și este din ce în ce mai clar că creșterea economică viitoare este amenințată. Acest lucru este valabil pentru țările industrializate peste tot în lume și îndeoseb pentru ele. Deja în a doua jumătate a acestui an am avut o scădere a creșterii economice cu 4% pe puțin. În primăvară ne așteptam cât de cât la o redresare economică și la o creare uh, suficientă de locuri de muncă, dar acum perspectivele sunt mult mai sumbre. Avem uh, o rată a șomajului atât de mare și o rată a excluziunii sociale a um, um, cetățenilor europeni, încât nu putem decât să fim îngrijorați. Mai sunt și alte motive pentru această precaritate. S-au creat locuri de muncă, dar numai locuri de muncă temporare. Iar numărul de contracte pe durată nedeterminată a crescut foarte puțin. Apoi, rata mare a șomajului printre tineri, cu riscul de a avea o generație pierdută acest uh, risc este poate cel mai ridicat pentru că avem o a șomajului a, care îi afectează pe tineri de două ori mai mare decât uh, media uh, șomajului în rest în Europa. Apoi știți că există aceste măsuri de austeritate care au afectat majoritatea țărilor uh, europene și din cauza reducerilor bugetare, precaritatea nu poate decât să fie adâncită. Apoi, povara crizei economice nu este uh, echitabil împărțită, pentru că cei mai săraci suferă cei mai mult. Reformarea pieței muncii durează înainte ca uh, efectele sale să fie simțite și foarte puține locuri de muncă au fost create. De aceea, pe de o parte, este foarte bine ca Uniunea Europeană să-și continue programele de reforme structurale pe termen lung, și în același timp să investească în măsuri pe termen mai scurt pentru a, a favoriza a, dezvoltarea pieței muncii și crearea de locuri de muncă. Știți foarte bine că politica europeană și mai ales bugetul european trebuie să-și aducă contribuția. Comunicarea Un buget pentru Europa 2020, care a fost adoptată în iunie 2020, specifică cum putem să folosim uh, uh, bugetul european pentru a atinge obiectivele din strategia Europa 2020. Astăzi ar trebui să discutăm, în primul rând, despre solidaritate. Solidaritatea care este consfințită de către tratate și care apare în toate tratatele. Solidaritate față de statele cu cele mai multe probleme și față de categoriile cele mai uh, vulnerabile ale populației. Apoi, trebuie să sprijinim creșterea economică și, în plus, Știți că strategia Europa 2020 este o strategie pentru o uh, creștere economică sustenabilă și inteligentă. Instrumentele uh, financiare, de asemenea, au un rol uh, indispensabil de jucat perspective financiare multianuale. Apoi ne gândim la fondurile europene, Fondul Social European, fondurile uh, uh, structurale și noul fond pentru uh, noul program european pentru cercetare și dezvoltare. Vreau să profit de ocazie pentru a vorbi despre aceste fonduri ca să vă spun ce modificări am adoptat ca să ne asigurăm că aceste fonduri și acest program își vor îndeplini rostul. Încep cu Fondul Social European. Așa cum a anunțat Comisia în comunicarea sa din iunie, Prioritățile Fondului Social European vor fi aliniate cu cele din Europa 2020. Ne concentrăm pe ocupare și mobilitate, educarea și formarea pe parcursul întregii vieți, incluziunea socială și lupta împotriva sărăciei și capacitatea instituțională și uh, administrația publică. Avem priorități de investiții, linii de orientare și inițiative emblematice și mai ales cea legată de lupta împotriva uh, sărăciei și pentru incluziunea socială. Vreau să pun accentul pe această chestiune fierbinte care este lupta împotriva șomajului printre tineri și promovarea comunităților marginalizate precum romii. Sunt convins că putem să facem mai multe pentru a preveni excluziunea socială. De aceea, îmi doresc ca cel puțin 20% din uh, Fondul Social European să fie folosit pentru aceste priorități. Trebuie să luptăm împotriva discriminării, să promovăm egalitatea de gen, egalitatea de șanse. Acestea trebuie să fie principiile de baze uh, pentru funcționarea în general a Fondului Social European. Comisia se așteaptă ca statele membre să folosească Fondul Social European pentru programe adoptate pe plan național și care țin cont de specificitățile acestor state. Și prioritățile trebuie să fie diferite de la uh, o regiune la alta, pentru că există regiunile mai favorizate și cele mai sărace. Comisia a propus o listă de condiții de îndeplinit și un nou grafic de performanțe. Stimați deputați, până acum Fondul Social European a fost fondul uh, fruntaș din politica de coeziune. În ultimii 20 de ani, acest fond și-a văzut bugetul scăzând de la 40 până la numai 22% din totalul banilor alocați politicii de coeziune și totuși avem nevoie să investim în capitalul uman și să luptăm împotriva sărăciei și împotriva um, um, marginalizării sociale. Noi trebuie să trecem de la vorbe la fapte și acest lucru să fie oglindit și de alocările bugetare. În următoarele negocieri, Comisia va fi foarte vigilentă, astfel încât majoritatea, marea parte a, a bugetului politic de coeziune să fie alocat Fondului Social European, astfel încât să avem suficiente fonduri pentru fiecare uh, uh categorie de regiuni, 25% pentru regiunile de convergență, 52% pentru competitivitate și restul pentru uh, um, regiunile mai favorizate. Așa cum vedeți, nu avem o soluție universală pentru toată lumea, dar este un minim necesar astfel încât investițiile să corespundă nevoilor. Mă aștept de altfel ca cotele alocate anumitor regiuni să fie în realitate mai mari. Condiția este ca acești bani să fie folosiți în mod eficace și eficient, Trebuie să ne asigurăm că fondurile europene sunt folosite cât mai bine. Există mai multe mecanisme de coordonare la nivel european, național, local, regional, mai multe facilități și o abordare mai integrată a politicii de coeziune. În plus, Comisia își dorește să uh, uh, faciliteze accesarea fondurilor din Fondul Social European. Propunerea a făcut mai multe uh, de astăzi, uh, oferă mai multe oportunități de uh, simplificare a costurilor, un grad mai mare de armonizare, de standardizare și mărește gradul de certitudine juridică. Ne dorim să lucrăm foarte mult prin intermediul planurilor de acțiune comună, planuri pe care se de comun acord cu Comisia. Plățile și controlul acestora va depinde foarte mult de rezultatele atinse, pentru că ne dorim ca Fondul Social European să joace un rol pregnant în politica europeană de coeziune. Numai astfel vom putea să contribuim în mod credibil la o redresare economică care să se traducă prin crearea de locuri de muncă și creștere economică. Succesul fondurilor structurale va depinde numai de felul în care profităm de această oportunitate. Stimați deputați, al doilea instrument despre care vreau să vorbesc este fondul de ajustare la globalizare, care este un, o componentă cheie a Europei Sociale și ar trebui să rămână așa și în perioada până în 2020. Noi trebuie să ne manifestăm solidaritatea cu Uh, um, um, angajații care și-au pierdut locul de muncă în circunstanțe independente de voința lor. Știți că am început în anul 2007 și de atunci Comisia a primit 78 de cereri de asistență din Fondul de Ajustare la Globalizare pentru o sumă totală de 358 de milioane de euro, practic 75% din bugetul total al acestui fond. Dar noi trebuie să ne asigurăm că acest fond își va servi în continuare scopul. Mecanismul va fi menținut, precum și principalele reguli de funcționare sau condițiile de îndeplinit. De exemplu, am zis că e vorba de uh, uh, uh disponibilizări de până la 500 de angajați și o perioadă de aplicare de maxim 24 de luni suma maximă va fi redusă până la uh, 430 de milioane. Comisia își propune să extindă domeniul de aplicare al fondului la noi categorii de angajați care deocamdată sunt excluși, ca de exemplu agenții temporari, cei care uh, sunt uh, um, lucrători independenți sau chiar și uh, uh, uh, managerii întreprinderilor mici și mijlocii. Pe viitor ne dorim să existe o extindere a domeniului de aplicare a fondului și pentru uh, uh, acele firme care au semnat acorduri uh, sau au câștigat licitații uh, organizate la nivel european. Expected major crisis. Acest fond trebuie să acționeze în condiții de criză care au un impact negativ uh, asupra ocupării. Această um, rată de cofinanțare va fi uh, ajustată la un procent de 50%, însă va exista și opțiunea de a crește această rată la 65% pentru statele membre care beneficiază, care beneficiază de fonduri structurale în cadrul obiectivului de convergență. Astfel vom putea utiliza mai bine bugetul european și vom putea să uh, respectăm acele regiuni care sunt cele mai afectate. Asta în uh, cadrul conceptului de solidaritate. De asemenea, poverile administrative vor fi reduse Procedurile vor fi mai simple, mai scurte, vom avea nevoie de mai puține informații de la statele membre care aplică pentru acest fond și vom reduce birocrația. Și am fixat un termen de trei luni pentru gestionarea, tratarea um, solicitărilor în cadrul acestui fond. Și astfel se va scurta și termenul de plată. Stimați membri, ajung la al treilea instrument. Comisia a propus un nou uh, program pentru inovație și uh, inovație în domeniul social. Este vorba despre o facilitate de microfinanțare și care vine să se adauge altor instrumente, cum este Fondul Social European și Fondul de Ajustare la Globalizare. Bugetul pentru 2013-2020 se va ridica la 958 de milioane de euro. Programul va susține eforturile statelor membre de reformare a sistemului de ocupare, a sistemului social și uh, va sprijini uh, implementarea legislației europene. Obiectivul este promovarea inovației sociale prin intermediul uh, experimentării sociale. Bugetele statelor membre se află sub o presiune deosebită și nevoia de intervenție socială este în creștere. Găsirea unor soluții inovatoare rămâne. Avem deja exemple bune și Uh, vom sprijini și genera mai multe. Acest uh, uh, fond își propune furnizarea de informații în cadrul programului EURES, informații legate de locurile de muncă disponibile pe piața europeană. Au fost primite peste 700 de, CV, de CV-uri pentru cele 200 de mm, mii de locuri disponibile în cadrul acestei rețele. În fiecare an, uh, cel puțin 150.000 uh, de persoane primesc o ofertă de mm, muncă în cadrul acestui program. De asemenea, Uh, vom uh, implementa o nou, un nou program de mobilitate care se va adresa unor grupuri țintă, cum sunt tinerii care au fost afectați de această criză și sperăm să avem uh, posibilitatea de a plasa 5.000 de tineri anual. De asemenea, noul program propune un ghișeu unic pentru acțiuni de microfinanțare la nivel european adresate mm, tinerilor, adresate migranților, uh, în vederea demarării unor afaceri proprii. Au fost uh, semnate tranzacții uh, cu opt um, finanțatori din furnizori de microcredite din statele membre, în șapte state membre. Și sperăm să obținem 450 de milioane de euro în uh, cadrul acestor um, microcredite destinate acestui program. Și în cele din urmă, programul va promova accesul la finanțare pentru întreprinderile sociale uh, E vorba de societăți care au uh, obiective sociale care sunt mai importante decât simplul obiectiv de a obține profit. Aceste propuneri au fost rezultatul unor discuții extrem de numeroase, organizate în diferite forumuri, inclusiv aici, în cadrul Parlamentului European. Am luat în considerare diferitele opinii ridicate în elaborarea acestei propuneri și um, Aștept cu nerăbdare să aflu care sunt uh, ideile și reacțiile dumneavoastră și vă pot oferi explicații suplimentare um, cu privire la această propunere și am uh, făcut toate eforturile necesare pentru a um, lua în considerare opiniile acestei comisii în elaborarea propunerii. Mulțumesc, domnule Comisar? Comisarul era cu o jumătate de oră în întâlnire, așa că nu mai avem decât 10 minute pentru interpretare. O să încercăm să facem un uh, efort ca să rămânem până la 1 și un sfert împreună, dar voi limita intervențiile, din nefericire, la 2 minute. Așadar, dau cuvântul domnului Ori și apoi domnului Sercas. Mulțumesc o luare de cuvânt foarte scurtă, pentru că înțeleg că este numai prima rundă de discuții și sigur că vrem să vedem propunerea în detaliu. Însă am identificat deja câteva contradicții între ceea ce am auzit acum și ceea ce credeam și aș fi vrut să obțin câteva clarificări. În cadrul politicii de coeziune, Fondul Social European ar trebui să joace un rol mai important. Înțeleg că și așa va fi. Însă, Comisia se gândește și la alte posibilități sau la, la, la situația inversă, de exemplu, uh, Ungaria ar trebui să uh, se concentreze mai mult pe finanțarea creării locurilor de muncă mai pu- și mai puțin pe infrastructură, de exemplu. Iar în ceea ce privește fondul de ajustare la globalizare, lărcirea domeniului său de aplicare ar putea fi riscantă, chiar dacă nu s-au cheltuit uh, toți cei 500 de milioane care sunt disponibili, s-ar Situația s-ar putea schimba și am putea să pierdem toți banii foarte rapid dacă lărgim uh, Uh, se cheltuim toți banii foarte rapid dacă lărgim uh, domeniul de aplicare. De deci, aceea <laughs> trebuie să ne și gândim ce vom face la fonduri. Poate ar fi bine să avem o abordare mai tematică aici. Ideea ocupării tinerilor este sigur o idee foarte bună, dar trebuie să ne gândim și la alte domenii unde știm că există o lipsă de competențe disponibile, o lipsă de locuri de muncă și îi putem direcționa către tineri, către aceste sectoare unde este nevoie. Unde există o lipsă de, locuri, de, de, de, de forță de muncă, îmi cer scuze. Și putem face asta pe viitor. Și în ceea ce privește microfinanțarea, da, cu toții ne dorim ca aceste instrumente să se bucure de succes și probabil că vom avea mai multe detalii în momentul în care vom uh, citi propunerea dumneavoastră. Iată ce voiam să spun. Cas euh, două minute, puis Madame Domnul Sercas, mulțumesc domnule comisar pentru expunerea pe care ați făcut-o. Cred că ne-ar trebui mai mult de două minute pentru a putea discuta toate aspectele. Dar mă voi referi la un punct care este un motiv de îngrijorare pentru noi. Ne-ați vorbit despre schimburile la care vă gândiți și mă gândesc că există un schimb și acest fond trebuie să se adapteze situației microeconomice a țărilor respective. Fondul Social European în viitor va putea să fie pe același plan cu fondul de coeziune sau acesta va fi suspendat în țările care nu îndeplinesc condițiile economice. Deci, politica socială a europeană este Eh, condiționată de condițiile economice și aceste fonduri sunt eh, alocate piețelor, guvernelor. În momentul de față se politica euromă, europeană se bazează pe eh, rețeaua orizontală și nu economia nu este în serviciu politicii sociale. Domnule comisar, aceasta ridică o problemă foarte serioasă și ar trebui să, ca grup politic să ne preocupe mai mult această situație. Madame Arkin, puis Madame Schröter. Thank you. Doamna Arkin. Vă mulțumesc. Două observații generale din partea doamnei Harkin. Da, am auzit ce a spus domnul Sercas despre eh, condiții și eh, raportul cu eh, nivelul macroeconomic. Aș vrea și eu să fie făcute mai multe precizări. Mă bucur de faptul că Fondul Social European va juca un rol mai pregnant în întreaga arhitectura a politicii de coeziune, dar vreau să înțeleg foarte bine ce se va întâmpla cu celelalte fonduri. Și apoi, în ce privește Fondul European de Ajustare la Globalizare, da, sunt de acord cu ideea uh, do- extinderii domeniului de aplicare al fondului și deci există mai multe categorii de uh, lucrători care să beneficieze de acest ajutor. Dar în aceeași propoziție în care vorbeați despre agenții temporari sau poate de agricultori, vorbeați și despre acordurile comerciale. Și atunci eu nu mai înțeleg din cauza acordurilor comerciale s-ar putea ca agricultorii să aibă nevoie să facă apel la fondul de ajustare la globalizare, am înțeles eu bine, și pe care ar fi condițiile pe care ar trebui să le îndeplinească fermierii. Ar fi aceleași condiții ca și pentru um, angajați. Nu știu dacă există vreo ambiguitate. Cofinanțarea întotdeauna va fi o problemă. Și ieri am văzut că s-a primit prima cerere din partea Greciei, dar trebuie neapărat să recunoaștem faptul că din cauza cofinanțării mai multe cereri nu pot să fie depuse uh, la, uh, pentru a beneficia de fondul de ajustare la globalizare. Mă bucur că există acest termen limite de trei luni și sper că va exista ceva în acest fond, astfel încât uh, uh statele să fie încurajate să folosească o parte din bani și pentru crearea de locuri de muncă. Oricum, mai am și altele de spus, știu că vor mai fi și alte ocazii. Mulțumesc, doamna Schröter și după aceea doamna Moran Chartier. Ich finde, dass der gewonnen hat. Mulțumesc, doamnă președinte. Consider că am uh, câștigat ceva cu propunerea dumneavoastră procentajele foarte încurajante pe care ni le-ați fixat o să fie destul de greu de apărat. Uh, pot să vă spun că vom apăra propunerea dumneavoastră pentru că o găsim apropiată și grație acestui lucru ne vom putea atinge obiectivele care țin de inițiativa 2020 ceea ce reprezintă o lărgire enormă pentru ceea ce este mm, prevăzut pentru Fondul Social European. Trebuie să, ne, mm, să facem o analiză mai uh, aprofundată. Totuși am două întrebări pe care aș vrea să vi le pun. Uh, apropo de Fondul de Ajustare la Globalizare. Fondul Social European fondul de ajustare la globalizare reprezintă 55% sau nu am înțeles eu bine? Doamna Moran Chartier. Mulțumesc, doamnă președintă, domnule comisar. După conferința de presă pe care am urmărit-o în direct, v-am ascultat aici cu foarte multă atenție și vreau să vă fac cinci remarci și întrebări în același timp. În prima, prima este legată de condiționalitate. Uh, vrem să ne angajăm asupra unei uh, principiu de dublă pedeapsă pentru țările care sunt deja în dificultate economică și monetară, dacă le cerem în plus și niște cofinanțări foarte uh, uh, grele și aici îl susțin pe domnul Sercas în ce a spus. Deci, al doilea punct. Ați vorbit de integrarea tinerilor pe piața muncii. Este primul, dar primul, prima prima pârghie asupra căruia trebuie să acționăm la nivel european este cel al formării inițiale. Deci trebuie ca în strategia noastră 2020 să ne ducem să vedem care este rădăcia, uh, rădăcina Uh, răului și fondul social trebuie să se ducă către acești tineri care nu au uh, o calificare, o formare. 3. Nu ați vorbit nimic de uh, locuri care să fie renoi, lor de muncă care să fie renoite. Nu știm exact care este contextul, conținutul posturilor de muncă care se vor schimba de aici până în 2020 și așa că fondul social va fi mobilizat în acest sens și dumneavoastră nu ați vorbit de acest lucru. Ori eu sunt foarte atentă la mobilizarea acestui fond social în această direcție. Punctul 4 este mobilizarea Fondului de Ajustare la Globalizare pentru agricultori. Uh, 430 de milioane de euro, populații noi care vor avea um, acces la acest fond de ajustare la globalitate. Cum o să facem acest lucru? Ultimul punct, doamnă președinte, este vorba de mobilizarea planului de ajutor uh, alimentar, pentru că și în această direcție nu putem să lăsăm acest uh, lucru prost organizat din punct de vedere juridic. Doamna Rapti. Proedre, κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ για την εισήγηση που κάνατε. Μου Mulțumesc, domnule comisar, pentru expunere. Sigur că există speranțe, dar pe de altă parte Vreau să știu dacă sunteți într-adevăr optimist și dacă credeți că toate aceste măsuri de care ați vorbit vor putea fi aplicate. Faimoasele trei luni, uh, timpul care se scurge între cerere și uh, aplicare. Uh, a fost depusă și o interpelare orală de către doamna Bereț și în acest sens. Am o întrebare, pentru că s-a spus ceea ce vreau să spun și eu. Vorbiți de crearea unor loi, locuri de muncă. Ne gândim imediat în această privință la locuri de muncă decente, demne, dar toate acestea sunt legate de condițiile de muncă și de salariu. În momentul actual, în Grecia, ne-am dat seama că aveam de a face cu cerere ale troicăi și știți că una dintre părți este Uniunea Europeană în această troică. Troica ne-a cerut, deci, să scădem salariile uh, care figurau în contractele colective. Aș vrea să știu cum uh, procedați contradictoriu. Pe de o parte ne dați ceva, iar pe de altă parte ne retrageți altceva. Totuși, contractele colective sunt, dacă vreți, Biblia activității lucrătorilor. Mai am ceva de spus. Vorbim de concedieri din pricina crizei care se manifestă în domeniul public. Ce să facem? Doamna Brigner. Mulțumesc, doamnă președintă. Voi fi foarte subcintă. Prima mea întrebare se referea la fondul de ajustare la globalizare și a fost deja abordată de eh, colegii care m-au precedat. Sunt de acord cu sugestia pe care domnia s-a făcut-o. A doua întrebare de asemenea a fost pusă. În sfârșit ajung la a treia. În ce fază se află programul de ajutorar, ajutor alimentar? Pentru că știm că există multe persoane în suferință și trebuie să analizăm lacunele concrete. Thomas Mann. Mulțumesc, domnule comisar este încurajator faptul că ne-ați spus că fondul social trebuie să fie simplificat. Există norme noi. Ne bucurăm de acest lucru, dar cred că definirea obiectivelor este deosebit de importantă pentru ca acest instrument european să contribuie la credibilizarea sporită a Europei. Este o parte integrată a programului Europa 2020. Nu este vorba doar de luarea unor măsuri care să uh, aducă corective, ci este mai ales important ca lupta împotriva șomajului în rândul tineretului să figureze ca o prioritate maximă. Statele membre ne cer în scris aplicarea celor mai, mult, celor mai bune practici, dar doar regiunile răspund prin activitatea lor. Știu, știm că există dificultăți în finanțare. Sunt uh, țări care din ce în ce mai greu își pot aduce contribuția financiară. Să zicem că ar fi cazul să facem calcule contabile uh, în uh, termen individual, să implicăm și pe salariați în evaluarea a posteriorii a contribuției individuale Sper că ne veți putea lămuri. Doamna Turinen. Mulțumesc. Sunt de acord cu provocările pe care ați spus că le avem în față. Nimeni nu poate să contrazică asta. Însă mă întreb care ar fi legătura cu condiționalitatea și macroeconomia și legătura cu pachetul celor șase măsuri legislative care a fost adoptat săptămâna trecută. Eu nu văd ce parte din acest pachet și ce idee din această condiționalitate ar fi cu uh, ocuparea tinerilor, pentru că țările care se află într-o situație de datorie foarte mare și de deficit foarte mare, nu vor putea cu adevărat beneficia și cred că uh, putem uh, să riscăm aici un, uh, un, o, un efect uh, prociclic. Nu cred că este medicamentul potrivit din punctul meu de vedere și în ce privește restul prezentării, într-adevăr, sunt multe puncte interesante, multe puncte bune pe care le-ați subliniat atât la Fondul Social European, cât și în uh, cadrul procesului de combatere a sărăciei. După cum știți, verzii sunt sceptici față de extinderea domeniului de aplicare a Fondului de Ajustare la Globalizare în contextul unui, uh, unor, unei necesități de restructurare în cadrul Uniunii Europene. Doamna Kinga Gânt și apoi voi spune și eu câteva cuvinte. Uh, Mulțumesc. Câteva observații. Simplificarea administrativă pentru Fondul Social European este o idee foarte bună pe care o salutăm. Însă cred că ar trebui să facem presiune asupra statelor membre să facă ceea ce trebuie. Ar trebui să avem reguli suplimentare pentru a ne asigura că programele operaționale uh, respectă cu adevărat strategia UE 2020 și mă tem că o simplificare în acest sens nu ne va ajuta. Nu văd nicăieri macroregiunile. Totuși este o parte importantă din strategia pentru cetățenii de etnie Roma. Condiționalitatea este necesară și în acest sens trebuie să ne asigurăm că discriminarea uh, este combătută, segregarea este combătută. Da, avem nevoie de condiționalitate, dar nu chiar în sensul în care ați propus-o dumneavoastră. De asemenea, orice legătură cu strategia uh, pentru romi lipsește. Nu se vorbește acolo despre dezvoltarea infrastructurii, nu se vorbește despre dezvoltarea educației. Nu văd nimic în acest sens. În ceea ce privește lărgirea domeniului de aplicare a Fondului de Ajustare la Globalizare la agricultori, mă întreb care va fi legătura cu subvențiile pe care le primesc agricultorii. Microfinanțarea este inclusă, este un lucru bun, însă lipsește partea legată de Fondul Social European, formarea ar putea fi uh, finanțată din acest uh, buget. Care este legătura cu viitorul? Mulțumesc, doamna președinte. Cred că interpreții trebuie să plece, așa că vom încheia uh, reuniunea în limba engleză și asta după ce voi adresa eu întrebarea. Așadar, domnule comisar, știu că în întregul pachet depinde de aprobarea colegiului. Dumneavoastră sunteți numai unul din cei 27 de membri și după deciziile summitului din 21 iulie în ceea ce privește planul de ajutoare, ajutorare a Greciei, am văzut care este importanța asociată fondurilor structurale ca fiind un element esențial dincolo de planul de austeritate. O condiționalitate macroeconomică aplicată fondurilor structurale este o contradicție. Nu înțeleg. Când o țară trebuie să se confrunte cu un plan de austeritate, îi se spune că activitățile sale vor putea fi susținute cu ajutorul fondurilor structurale și în același timp aceeași Comisie Europeană acceptă eliminarea posibilității acestui sprijin tocmai prin aceste sancțiuni macroeconomice. Trebuie să mi se explice puțin lucrurile aici. Îmi aduc aminte, directorul general anterior, care lucra pentru dumneavoastră, a venit și mi-a spus că Fondul Social European ar fi trebuit să fie scos din uh, măsurile orizontale eu cred că avem în continuare riscul ca aspectele sociale să nu mai fie tratate ca atare și ele vor deveni secundare față de toate celelalte obiective. Sigur că problema coeziunii este importantă, fie că teritoriile au, este adevărat că teritoriile au o um, importanță foarte mare în politica socială și avem nevoie ca ele să se mobilizeze. Însă am senzația că s-a făcut o inversare a factorilor. În loc să avem uh, chestiunile sociale ca un element al coeziunii, vorbim numai despre coeziune, iar partea socială este numai o contribuție, numai o măsură de însoțire. Știți că comisia noastră era, dispo- era gata să vă um, sprijine în uh, ideea de a um, accentua um, cota pe care o are Fondul Social European în cadrul acestor fonduri. Și atunci includem în acest fond foarte multe categorii, uh, includem agricultori, includem nu mai știu ce altceva și ce câștigăm pe de o parte, pierdem pe de alta. Și pentru moment nu ne-ați vorbit despre posibilitatea returnării fondurilor care nu au fost uh, utilizate încă în cadrul fondurilor structurale, uh, acest, despre posibilitatea ca aceste fonduri neutilizate să fie returnate statelor membre și să fie utilizate în uh, alte scopuri. Și de acum încolo continuăm în limba engleză. For uh, the delay, which caused losing the other languages, um, I will do my best to answer as much as possible. Um, certainly, there's no time for all the details, but I think it's clear